Die wissen das. Ja, ja. Aber es gut, wenn du das sagst. Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, vă rog să luați loc. Organizăm astăzi o audiere o audiere care are drept obiectiv evaluarea uh, rolului SAE la un an după înființarea acestui serviciu european de acțiune externă. Vrem să vedem cum funcționează acest serviciu, cum uh, funcționează colaborarea dintre acest serviciu și celelalte organisme ale Uniunii Europene. Și iată, cu prilejul acestui prim schimb de opinii, avem onoarea de a primi alături de noi o serie de reprezentanți de renume ai ISAE și ai Curții de Conturi. În anul 2013 va fi realizată o analiză detaliată a activității SAE și, prin urmare, întâlnirea de astăzi este un fel de ajutor oferit nouă tuturor pentru eforturile pe care va trebui să le întreprindem pe viitor. Nu ne dorim ca rezoluția pe care trebuie să o creăm în 2013 să fie creată pe, pe fugă și, uh, și fără niciun fel de bază. Cu toții ne dorim ca uh, politica externă a Uniunii Europene să fie una solidă și avem nevoie de instituții cât se poate de solide pentru a pune în aplicare acest obiectiv. Ne bucurăm foarte mult să-i urăm uh, un venit domnului Șefcovic, vicepreședinte al uh, Comisiei Europene. Văd alături de noi, de asemenea, și o serie de reprezentanți ai SAE, printre ei se numără domnul O'Sullivan, mai este alături de noi și domnul Pinkston, care este membru al Curții de Conturi. De asemenea, prezent este și domnul Koike Leir de la Universitatea din Leuven și colegiul, de la Colegiul Europei. Vedeți că invitații sunt cât se poate de echilibrați și nu putem decât să le urăm bun venit. Le vom oferi ocazia fiecăruia în parte, să intervină 5 minute, pentru ca mai apoi să trecem la partea de discuții. Nu are sens să mai uh, prelungim aceste, această prez, uh, prezentare introductorie, de introducere, introductivă și vom da imediat cuvântul comisarului Șefcovici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc comisiei dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru această idee genială pe care ați avut-o, ideea de a organiza un, o dezbatere pe tema progresului înregistrat de SAE în ultimul an. Sunt încântat că putem discuta această temă împreună cu secretarul general executiv, domnul Vimon, alături de domnul O'Sullivan, Eh, sunt persoane cu care am colaborat eh, foarte, foarte strâns încă de la bun început, în momentul în care, împreună cu doamna Ashton, am decis cum ar trebui să arate Serviciul European de Acțiune Externă. Dați-mi voi încă de la bun început să subliniez cooperarea excelentă pe care am avut-o în ultimii doi ani, atât din punct de vedere practic cât și din punct de vedere al politicilor. Și deci colaborarea între Comisia Europeană și SAE a fost una excelentă. Și cred că sunteți de acord cu mine. Vedeți uh, rezultatele cât se poate clare uh, ale acestei colaborări. Am avut uh, reacția după primăvara arabă și toate celelalte acțiuni care au necesitat această colaborare. Cooperarea, nu, asistența externă pentru pregătirea programelor și de asemenea propunerile cu privire la CFM au fost cu toatele organizate sau realizate în urma cooperării dintre cele două instituții. Astăzi colaborăm în pregătirea, pentru pregătirea summiturilor cu statele terțe, pe tema sancțiunilor și pregătirilor uh, negocierilor internaționale. Și pentru organizarea acestor summituri am colaborat strâns în funcție de competențele noastre. Vedem de asemenea că există o cooperare cotidiană în cadrul delegațiilor care sunt organizate din, uh, sau formate din reprezentanții ASAE și uh, Uh, reprezentanții ai comisiei. Acești uh, funcționari, uh, indiferent de originea lor, cooperează sub umbrela șefului de delegație și oferă informații, planifică și, de asemenea, organizează toate acele alianțe pe care le-am creat cu succes înainte de Durban. Bineînțeles că au existat o serie de probleme în primul an. Dar bine, aceste probleme sunt de, sau erau de așteptat. Trebuia să ne confruntăm cu realitățile de după Lisabona pentru a implementa decizia privind SAE în cadrul uh, instituțional și în regulile instituționale. Dar vă asigur că aceste provocări au fost întotdeauna prevăzute și au fost eliminate pe baza cooperării constructive. Spre exemplu, unele dintre problemele administrative care uh, au fost menționate în raportul înaltului reprezentant de la finele lunii decembrie, au fost deja rezolvate până la, uh, la începutul anului acestuia. Toate aranjamentele necesare și orientările necesare sunt deja în vigoare pentru a oferi asistența necesară delegațiilor și sediilor, astfel încât toată lumea să știe ce trebuie și cum trebuie să facă. Aceste decizii au îmbunătățit activitatea cotidiană. De asemenea, Comisia a îmbunătățit orientările interne adresate personalului, uh, orientări care au drept obiectiv uh, tocmai uh, stabilirea unei cooperări strânse uh, între colegii de la SAE și uh, cei de la Comisie. Spre exemplu, instrucțiuni comune au fost trimise atât personalului SAE cât și personalului Comisiei, instrucțiuni comune care se referă la activitatea delegațiilor. Se referă, de fapt, la fiecare responsabilitate care revine personalului, flexibilitatea de asemenea care este oferită șefilor de delegație, flexibilitate care este necesară pentru ca delegațiile să funcționeze într-o manieră eficientă. Bineînțeles, toate aceste activități trebuie normal să accept, să respecte regulile instituționale stabilite. De asemenea, am stabilit mecanismele necesare pentru gestionarea și coordonarea uh, personalului din delegații, uh, mecanisme care vor înlocui vechile mecanisme. Bineînțeles că ne dorim ca rolul Uniunii Europene să fie unul important la nivel mondial, însă pentru aceasta trebuie să revizuim permanent uh, personalul delegațiilor și trebuie să ne asigurăm că delegațiile au suficienți colaboratori. Comisia a evaluat acest aspect și uh, se vor uh, trimite, se vor găsi noi colaboratori în funcție de nevoi, în cazul în care acestea au uh, apărut. De ce este nevoie de personal uh, suplimentar? Pentru că există o mulțime de probleme noi legate, spre exemplu, de fondurile și gestionarea fondurilor de dezvoltare în diferite părți ale lumii. În acest context, uh, Comisia a evaluat și activitățile uh, delegațiilor uh, în domeniile prioritare, precum energia, mediu și afacerile interne. Deoarece acum ne confruntăm cu o perioadă de austeritate, Comisia a decis ca nou, noi membrii de personal să fie trimiși în delegații pe parcursul anilor viitor. Însă pentru a încheia, domnule președinte, vă asigur uh, că vom continua să colaborăm strâns cu SAE la toate nivelurile. Vom încerca uh, să creăm o cooperare cât se poate de lină între colegii de la Comisie și cei de la SAE interesul nostru comun este acela de a promova interesele Uniunii Europene în afara Uniunii Europene și să jucăm acel rol strategic pe care toată lumea se așteaptă ca Uniunea Europeană să și-l uh, asume. Acum că am terminat, că am depășit problemele legate de cooperare, sunt absolut convins că eforturile noastre comune vor schimba lumea. Mulțumesc! Vă mulțumim, urmează domnul Pierre Viemont. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase de la început. Vă trebuie să spun cât de onorat uh, să ne aflăm aici. O să încep prin a spune câteva cuvinte în legătură cu ceea ce activitatea uh, care s-a desfășurat în cadrul SAE în ultimul an. Am uh, instituit și am uh, pus în aplicare noile structuri ale serviciului. Uh, am a trebuit să procedăm foarte repede și asta într-un moment de criză în uh, comunitatea internațională. Să nu uităm că atunci când a fost lansat serviciul extern, exact la vremea respectivă parcurgeam uh, uh, criza, aveam criza din Belarus după alegerile prezidențiale, din criza din Coasta de Fildeș și alte evenimente care s-au desfășurat în lumea arabă, ceea ce am numit cu toții primăvara arabă. Cred că dacă încercăm să rezumăm, am făcut în esență trei lucruri. În primul rând, am uh, instituit și am pus în aplicare noile delegații UE uh, și am uh, definit tipul de colaborare pe care vrem să avem la fața locului cu statele membre. Am elaborat linii directoare în legătură cu cooperarea și cele mai bune practici pe care putem să le promovăm am uh, creat uh, linii directoare pentru demersul diplomatic și schimbul de informații și până acum, uh, după părerea noastră și feedback-ul pe care îl primim de la statele membre ne arată că lucrurile se decurg bine. Cred că al treilea lucru pe care l-am făcut a fost să punem bazele procesului de lucru și a metodelor de lucru aici la Bruxelles și uh, în uh, Consiliu, unde înaltul reprezentant uh, a preluat uh, președinției rotative în diferite structuri. De asemenea, am uh, avut și avem relații cu Parlamentul European uh, în ceea ce vrește răspunderea politică. Și o altă sacină importantă a fost să punem în aplicare noi modalități de lucru, noi practici, tot ceea ce este legat de gestionarea crizelor. Am creat un nou stil, un nou mod de a lucra în serviciul extern cu o platformă de criză care reunește pe toată lumea în momentul în care ne confruntăm cu o criză asemenea celei din Siria sau din Libia și în alte părți ale lumii. Uh, analizând lucrurile de până acum, vedem că uh, am reușit uh, să lansăm embarcațiunea pe mare. În al doilea an al Serviciului Extern de Acțiune Externe, trebuie să spun că trebuie să mergem mai departe și trebuie să îmbunătățim și să consolidăm ceea ce am făcut în primul an de existență. Aș spune că avem trei provocări majore în față. Prima, crearea a ceea ce am putea să numim o nouă cultură administrativă. Am uh, început, uh, desigur, să facem asta în primul an, dar trebuie să mergem mai departe și asta înseamnă să îmbunătățim modalitatea în care lucrăm împreună, să facem astfel încât toate componentele serviciului să lucreze în aceeași direcție. În al doilea rând, să fim în stare să avem mai multe inițiative. Statele membre uh, cer ceea ce se numește intellectual leadership, uh, leadership intelectual. Nu știu dacă vom putea să oferim acest lucru, dar să avem un uh, caracter tot mai pronunțat de lider. Și în al treilea rând, aș spune că provocarea de a fi mai activ și de a acționa mai rapid. Modul în care este organizat uh, sistemul presupune uh, un oarecare timp de luarea deciziilor și de punere în aplicare. Uh, când vedem cum se desfășoară evenimentele în Siria, în Libia, și în alte părți, este clar că trebuie să fim mai prezenți la fața locului, mai rapizi în reacția noastră și să facem asta împreună cu Comisia și uh, cu uh, statele membre. A doua provocare se referă la această abordare cuprinzătoare, comprehensive approach, în care să putem lucra cu toate instituțiile pentru a avea o abordare integrată a problemelor cu care ne confruntăm, ceea ce înseamnă să putem să folosim nu numai instrumentele diplomatice uh, curente, ci să uh, fructificăm și celelalte instrumente aflate la dispoziția noastră. Și nu în ultimul rând, o să spun, și asta este un lucru drag membrilor Parlamentului European, e vorba despre strategie și viziune strategică. Trebuie să fim în măsură să mergem înainte, să avem o viziune strategică mai pronunțată în crizele cu care ne confruntăm nu e vorba de o nouă uh, strategie de securitate europeană. Mulți ne-au spus că uh, așteaptă ceva mai puțin ambițios, dar o viziune în care să fie stabilite uh, prioritățile uh, uh, cele mai potrivite, să știm exact în ce direcție vrem să ne îndreptăm în anul ce urmează. Mă opresc aici, domnule președinte, și dau cuvântul uh, lui David. Președintele, mulțumesc, uh, Pierre. Uh, David. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem cu toți de acord că obiectivul uh, suprem a, uh, al serviciului este politica și să o pună în aplicare. Asta a fost uh, în primul uh, an uh, de activitate, a trebuit să punem uh, bazele acestei structuri și uh, să o facem să funcționeze. A fost o provocare să punem bazele uh, acestei noi structuri în noul context Eh, sigur, este eh, ca și cum eh, trebuie să asamblezi ceva și nu ai instrucțiunile de asamblare. Cred că primele luni au fost dificile, nu au fost deloc ușoare, a, ca să punem la oaltă bucățelele din acest puzzle. Și la sfârșitul primului an, cred că putem să privim înapoi cu uh, satisfacție faptul că am creat structuri, uh, proceduri și uh, care sunt unele solide, am recrutat, am primit vreo 8.000 de cereri pentru 150 de posturi. Așa cum a spus comisarul Șefcovici, am vrut să avem o bună colaborare cu Comisia sau uh, am uh, făcut uh, parte integrantă din uh, propunerea Comisiei atunci când a fost vorba de CFM. Într-adevăr, am instituit noi structuri pentru gestionarea personalului și delegațiilor. Sigur, inevitabil au existat o serie de tensiuni, Uh, uh, în fazele timpurii, însă cred că am putut să depășim acest lucru și avem o relație foarte bună cu colegii uh, de la comisie, atât de la Bruxelles cât și din delegații. Am preluat sarcinile președinției rotative în Consiliu și trebuie să construim noi relații cu secretarul general al Consiliului. Am lucrat îndeaproape cu Parlamentul regulamentul, atât uh, în ceea ce privește răspunderea politică, dar am încercat să ne asigurăm că uh, uh, persoanele cu funcții de răspundere uh, sunt la dispoziția Parlamentului să dea răspuns uh, la întrebările sale sau să dea curs cererilor sale. Apoi a trebuit să construim uh, relații cu ombudsmanul, cu Curtea de Conturi și, și așa cum a spus comisarul Șefcovici, trebuie să oferim backup președintelui Barroso și președintelui Van Rompuy în calitatea lor de reprezentanți ai Uniunii Europene în multe întâlniri la vârf care au luat cu terțe părți experți. Toate acestea au fost o provocare. Sunt uh, convins că procedurile pe care le avem sunt perfectabile, însă avem oricum uh, un model uh, de lucru care în viitor sperăm că se va îmbunătăți. De asemenea, a trebuit să alimentăm rețeaua de delegații Uh, suntem uh, cea de-a șasea mare delegație uh, din lume din punct de vedere al personalului. De asemenea, gestionăm faptul că delegațiile Serviciului Extern de, de Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să stabilească relații cu toate celelalte structuri. Sigur, nu suntem de acord cu uh, Comisia, în sensul că nu considerăm că avem numărul de personal uh, optim, dar uh, vom uh, continua să uh, lucrăm uh, asidu pentru a integra delegațiile uh, în munca SEAE. Uh, Uh, ele nu trebuie să fie numai un executant al politicilor trasate la Bruxelles, ci să contribuie la elaborarea și formarea acestor politici. Cred că experiența de la fața locului, așa cum a spus-o Pierre, cu ambasadele de la fața locului, a fost uh, cât se poate de bună. Uh, sigur, așteptăm ca acest lucru să ducă la sinergii și economii de cheltuieli Uh, există uh, posibilitatea de a avea aceleași sedii uh, și există forme de cooperare practică care ar putea să fie în beneficiul nostru și al structurilor diplomatice. Am preluat și o nouă clădire, mulțumim Parlamentului pentru asta a fost uh, o parte importantă a construirii uh, unei noi culturi administrative, să dea un sens de apartenență celor care vin aici, uh, în loc să fie răspândiți prin mai multe clădiri din Bruxelles. Cred, domnule președinte, că am realizat foarte mult într-un an. Este un proiect pe termen mediu și lung. Cred că vor fi necesari încă 3 sau 4 ani pentru ca prima etapă să fie complet finalizată și, de asigur, ă, acesta este serviciul pe care Cathy Ashton a ă, promis ă, să, îl construiască. Sper că putem să construim o administrație eficientă, modernă, care să livreze politica pe care o așteptăm în, la urma urmei, uh, software-ul este dorința de a elabora politici și de aceea trebuie să avem, uh, să dăm uh, dovadă de spirit de inovație atunci când este vorba de hardware-ul acestei structuri. Sigur că pescul are în față o serie de provocări, trebuie să recunoaștem însă că depindem și uh, de cât de mult își doresc statele membre să vorbească pe o singură voce. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru invitație. După cum știți, Curtea de conturi uh, a elaborat un raport cu privire la acest serviciu și chiar dacă au existat câteva critici, uh, rezultatele au fost, concluziile au fost în general pozitive. Pentru EAE uh, este important să folosească îmbunătățirile făcute până acum în viitor. Aș dori să menționez câteva puncte. Aș începe prin a spune ceva despre complexitatea uh, acestui serviciu. Aș, fa- aș da câteva exemple practice și aș încheia cu câteva evoluții recente, dacă îmi permiteți. Voi începe prin a spune câte ceva despre complexitatea aranjamentelor. Este foarte clar că crearea uh, SAE a avut un, uh, un impact uh, clar asupra uh, peisajului la comisie și a implicat și o schimbare radicală a responsabilităților. Um, partenerul principal a devenit DEFCO um, de la Comisie. În același timp, cu SAE s-a um, creat un uh, serviciu uh, special, un serv a fost creat uh, un serviciu special care, care uh, FP1, uh, FPI, um, uh, care răspunde direct um, vicepreședintelui comisiilor. Ehm, pe lângă DEFCO și FPI, SAE ehm, lucrează împreună cu ELARG, ECO și TRADE. Și este posibil ca șeful de delegație să aibă relații cu eh, patru diferite servicii în același timp. Ehm, distribuția responsabilităților între SAE și DEFCO nu a fost foarte clară. Din 13 ianuarie 2012 s-au creat, s-au făcut noi aranjamente pentru a clarifica responsabilitățile pe care va trebui să le evaluăm. Noul statut al delegaților ca aproape ambasade uh, și statutul șefilor de delegație de ambasador a uh, pus un mai mare accent asupra rolului politic. Drept urmare, uh, șefii de delegație uh, au o povară uh, suplimentară de a îndeplini ambele funcții și oricum a fost destul de dificil în trecut, uh, chiar și atunci când rolul politic era mai puțin accentuat decât este astăzi. Un alt aspect este uh, măsura în care personalul poate să uh, își schimbe rolul politic pentru un rol în domeniul uh, dezvoltării și invers. Această problemă poate să fie destul de dificilă în în domenii, în situații în care oricum nu există suficient personal. Pe lângă asta, șefii de delegație au de-a face și trebuie să facă față unor funcții administrative numeroase, cum ar fi uh, rolul de uh, ofițer uh, de autorizare delegat, atât pentru SAE și pentru comisie. Am să trec la câteva efecte practice ale noului cadru instituțional. Încă nu am analizat tot, dar am analizat o serie întreagă de documente. Am vizitat delegații, am vorbit cu oamenii de acolo. Ce am văzut în practică? Am putut constata că există o oarecare uh, nesatisfacție uh, Um, în delegații cu privire la, această nou, la acest nou cadru instituțional. Am să vă dau câteva exemple. Am să citesc din documente cunoscute. Primul este un răspuns al directorului din noiembrie și este un citat din, din acest răspuns um, la, um, raportul, la raportul de management al asistenței externe. Și se spune, în ceea ce privește utilizarea uh, personalului DEFCO, regretăm să vă spun că nu este posibil să, să finalizăm aranjamentele de muncă între Comisie și SAE. Uh, și scrisoarea continuă spunând că personalul trebuie să se concentreze asupra responsabilitate, responsabilităților deja prevăzute. Apoi, un alt exemplu care spunea, crearea SAE ca o entitate separată creează un nivel de fragmentare în managementul uh, proiectelor uh, finanțate de către comisie. Uh, personalul SAE ar trebui să, să aibă voie să participe în activitățile operaționale ale delegației. Uh, regulile uh, valabile în, la ora actuală nu sunt practice pentru micile delegații. Vă dau numai câteva citate. Și un al treilea exemplu, unde se spune crearea SAE cu numirea de, uh, personalului delegațiilor uh, către SAE, pe de o parte, și Comisie, pe de altă parte, a avut consecințe serioase pentru implementarea programelor EDF. Și din același raport, pentru a preveni oprirea uh, uh, asistenței pentru dezvoltare la delegațiile regionale, Um, personalul operațional verifică documentele uh, pe, fără să aibă nicio bază și fără posibilitatea de a verifica sau cunoaște situația de la fața locului. În ciuda acestor fapte și în ciuda faptului că acestea au fost uh, aduse la atenția sediului central pe 15 martie 2011, nu a existat nici măcar un răspuns până la finalul lunii septembrie. Sunt convins că există motive uh, convingătoare uh, cu, pri cu privire la lipsa acestui răspuns, dar acestea sunt faptele îmi depășesc deja timpul, deci nu voi intra în subiectul dezvoltărilor și evoluțiilor recente. Vi le voi transmite în scris. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim pentru informațiile dumneavoastră. Are acum cuvântul domnul Coicheleire. Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația de a participa la această audiere. Voi avea o prezentare, o introducere pe scurt um, referitoare la statele emergente, inclusiv statele BRICS. Titlul um, pe care l-am prevăzut um, este politica europeană, politica externă europeană, căutarea relevanței iar uh, soluția ar putea fi o abordare din afară înăuntru. S-a vorbit despre nevoile de a prioritiza și de a avea strategii clare. Preocuparea mea principală este că de multe ori uităm că avem SAE și, și alte instituții și uh, uităm faptul că multe părți ale lumii nu văd Europa ca fiind relevantă în multe zone am văzut că relevanța Uniunii Europeane este pusă sub semnul întrebării. Avem nevoie așadar de o strategie bună în ceea ce privește democrația. Și degeaba am avea-o dacă ceilalți nu ne consideră relevanți, impactul acestei strategii este mai mică. Mai mic. Există trei contexte la care aș dori să mă refer, pe care le cunoașteți cu toții, dar pe care poate că nu le înțelegem și nu le înțelegem consecințele. Primul uh, Uh, context. Nu puteți vedea foarte bine această hartă, dar este o hartă folosită în uh, China. Și se poate vedea că Europa este destul de marginală. Este vorba de, un, uh, de o trecere înspre sud, înspre Pacific, care include și totuși Statele Unite. În contactele mele cu colegii asiatici și africani, mi-am dat seama că aceștia consideră uh, țări precum China mai legitime, mai credibile și mai uh, eficace. Și acesta este un punct esențial. În al doilea rând, nici aici nu veți putea citi uh, diapozitivul, însă se pot vedea noi constelații de putere. BRICS, IPSA, uh, APEC, Consiliul de Cooperare de la Shanghai și multe pe care nici măcar nu le cunoaștem în contactele mele cu colegii chineze, chinezi uh, și asiatici, este foarte clar că aceste re- rețele duc la rezultate pozitive pentru aceste țări. Acesta ar fi uh, sfatul meu pentru SAE în viitor și pentru Parlamentul European, să nu vă concentrați mai asupra anumitor țări care sunt puteri, ci să vă asigurați că Uniunea Europeană poate să urmărească dezbaterile în toate aceste rețelele informale, pentru că eu am înțeles, din câte am aflat, acestea sunt mult mai uh, eficiente. Următoarea provocare, oamenii, cetățenii. Știm că ei sunt importanți, ne bucură revoluțiile din diferite țări. Teama pe care o am eu este că Uniunea Europeană nu va fi în stare să ofere un răspuns la nevoile acestor oameni. Uh, este vorba de șomaj, este vorba de uh, nevoi de bază. O problemă aici este că acești oameni, care nu sunt numai cei din țările arabe, ci și din uh, țările africane, consideră China ca un actor mult mai relevant și mult mai uh, eficient, care îi poate ajuta cetățenii din țările din nordul Africii consideră de multe ori mișcările islamice mai eficiente pentru rezolvarea uh, nevoilor lor. Ce înseamnă asta pentru SAE? Cred că trebuie să avem o abordare outside-in. Ce înseamnă asta? Nu ar trebui să începem de la instrumentele pe care le avem în Europa, instrumentele pe care dumneavoastră la Parlament și SAE le-ați dezvoltat în ultimii ani și văd că au existat uh, dificultăți, dar și progres ar trebui să avem perspectiva statelor din exterior uh, și să vedem ce așteptări au acestea față de Uniunea Europeană. Iar mandatul principal al SAE uh, și al șefilor de delegație ar fi să facă un exercițiu de cartare în care să vadă pentru fiecare țară și regiune ce obiective doresc să atingă, ce consideră ei că ar fi uh, important, nu numai ce considerăm noi că este important. Apoi, ce fel de politici poate să dezvolte Uniunea Europeană pentru a arăta că este relevantă? Pentru că numai dacă suntem și arătăm că suntem relevanți, putem lupta pentru drepturile omului și democrație. După acest exercițiu avem nevoie de o foaie de parcurs cu priorități foarte clare, vizibile. Asta am învățat de la colegii mei din Africa. Chinezii de obicei pot avea rezultate foarte vizibile și noi ar trebui să facem la fel. SAE are nevoie de mai mulți experți în lumea arabă, în China, în Asia, uh, oameni care să știe să vorbească uh, chineză, uh, mandarină, arabă și așa mai departe și uh, știm că bugetele pentru personal nu vor crește, ceea ce înseamnă că Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui să, lucreze, să coopereze cu experți de la think tanks uh, și de la alte organiza organizații. Politica de recrutare și politica de personal ar trebui schimbată complet, pentru că este absurd ca uh, cei mai uh, rari uh, întâlniți uh, oameni care știu chineză, lucrează acum în uh, delegația de la Tun- uh, din Tunisia, care i-ar trebui să fie în China. Uniunea Europeană trebuie să ia mai mult în considerare interesul statelor terțe și uh, a cetățenilor din aceste state terțe. Mulțumesc! Domnul Salafranca. Eu cred că con Vă mulțumesc, domnule președinte. Independent de opiniile personale, consider că e important să avem uh, o atitudine realistă. Nu trebuie să ascundem neajunsurile și trebuie să ne concentrăm asupra lucrurilor esențiale. Și ce este important în contextul acesta? SAE a făcut Uniunea Europeană mai vizibilă. Marile probleme ale politicii externe sunt uh, tocmai așteptările prea mari. Se aștepta sau se credea că o politică europeană externă va duce la soluționarea tuturor conflictelor. Nu, nici pe departe. Uh, trebuia de la bun început să ne dorim um, a avea măcar o politică externă consecventă. Nici acest obiectiv nu era unul uh, prea jos sau ușor de atins. Uh, Iată că, până la urmă, am reușit să creăm SAE în cadrul comisiei. Bine, toată procedura, toată uh, împărțirea resurselor uh, s-a dovedit a fi una dificilă, dar iată că am reușit să trecem peste toate aceste probleme. Dar Până la urmă, iată că succesul a fost atins. Am reușit să ne impunem în forurile internaționale, am reușit să fim recunoscuți de toate organizațiile internaționale și trebuie să continuăm pe aceeași linie. Domnule președinte, eu consider că exemplul primăverii arabe este unul pozitiv. Inițial au existat uh, temeri legate de rezoluția privind uh, privind uh, zona aeriană deasupra Libiei, însă până la urmă am reușit să ne... zona de interdicție aeriană deasupra Libiei, dar până la urmă am reușit să ne spunem părerea și să ne impunem părerea. În momentul de față, trebuie să ne gândim la modul în care am putea pune într-adevăr SAE în serviciul politicii uh, europene externe. Nu ar trebui să existe disensiuni între statele membre și uh, SAE, ci din potrivă trebuie să existe o cooperare strânsă. Uh, Ehm, până în momentul de față nu pot decât să spun că sunt încântat de ceea ce a făcut SAE și în altul reprezentant. Există însă o critică pe care pot să o aduc uh, serviciului extern, de acțiune externă, și anume informațiile sau lipsa informațiilor oferite de acest serviciu Parlamentului European. Cred că această critică poate fi ușor îndepărtată. îndepărtată. Domnul uh, Vimon este prezent și, prin urmare, mă adresez lui în momentul în care îi spun că Parlamentul European trebuie să fie luat în calcul de către SAE. Deci, nu pot decât să spun că evoluția este una pozitivă, mai avem nevoie de o cooperare mai strânsă între Uniunea Europeană și, de asemenea, nu doar de reacții, ci și de inițiative. În orice caz, audierea aceasta este salutară. Haideți să evaluăm primul an de activitate și să îi transmitem evaluările noastre în altului, uh, în altului reprezentant. Doamna Gomez, Vă mulțumesc, doamnă, domnule președinte. La rândul meu trebuie să spun că sunt încântată de ceea ce a făcut SAE în primul an de activitate. Grupul meu politic sprijină această părere a mea. Noi suntem, uh, încercăm să avem o atitudine constructivă și tocmai de aceea arătăm care sunt acele detalii care trebuie să fie în continuare îmbunătățite. Uh, trebuie să ținem cont de faptul că serviciul a fost creat într-o perioadă de criză continue și tocmai uh, deoarece acesta a fost contextul în care a fost creat serviciul de acțiune externă, e clar că în cel puțin primul an de activitate lucrurile nu puteau să fie extraordinar de clare. În orice caz, însă, lucrurile s-au îmbunătățit, totul s-a îmbunătățit în momentul de față, am reușit să colaborăm strâns. Uh, din păcate, domnul Gualtieri, care s-a ocupat de raportul privind SAE, nu poate fi aici astăzi, însă vă pot spune în numele său că nu putem decât să uh, să lăudăm SAE și în același timp să ne rezumăm dreptul de a prezenta problemele care trebuie în continuare să fie rez, uh, rezolvate și asta dintr-o atitudine cât se poate de constructivă. Noi încercăm să oferim cât mai multe responsabilități SAE și ne dorim de asemenea ca SAE să aibă acea abordare constructivă și uh, viziune constructivă ne dorim ca SAE să fie capabil să stabilească priorități și uh, aceste priorități ar trebui să fie de natură strategică. În orice caz, ne dăm seama că problemele sunt, uh, în primul și în primul rând, generate de relațiile dintre SAE și Comisie. Bine, aici există o grămadă de exemple pe care le-aș putea prezenta, dar nu, nu o să o fac, nu o să le prezint. Nu vreau decât să subliniez lipsa uh, implementării de către Comisie a tuturor deciziilor luate la Madrid. Un alt element este eficiența lanțului de comandă. Cred că există o mulțime de responsabilități care sunt uh, scintate între uh, directorul general și uh, șeful, directorul operații, pentru operațiuni. Ei bine, această împărățire a responsabilităților nu este neapărat cea mai fericită, date fiind obiectivele pe care ne dorim să le atingem. De asemenea, această împărțire a responsabilității nu este neapărat coerentă, consistentă, consistentă și nici prea eficientă dacă e să ne gândim la aplicările sale în practică. Și dați-mi voie să vă dau un exemplu în acest uh, sens. Iată, ne confruntăm cu o criză financiară care ar trebui să convingă statele membre să renunțe la retorica obișnuită, dar iată că statele membre nu renunță la acea retorică cu care ne-am obișnuit și nici nu sunt obligate să o facă de către SAE sau în altul reprezentant. Deci SAE nu-și uh, asumă responsabilitatea aceea de leadership de care avem nevoie în momentul de față. Bine, nu ne așteptăm ca SAE să sprijine vreun membru, stat membru sau altul, ci ne dorim ca interesul european să primeze în activitățile SAE. Și în ceea ce privește acțiunile externe, după cum spunea reprezentantul Universității din Leuven, este, o problemă este reprezentată tocmai de acea împărțire a responsabilităților între reprezentanții Uniunii Europene în statele terțe și reprezentanții statelor membre în statele terțe. Am cerut deja uh, studii privind uh, personalul și competențele necesare pentru personal, uh, personalul activ în statele terțe, însă în continuare e nevoie de o unificare a reprezentanțelor naționale și uh, ale Uniunii Europene. Într-adevăr, după cum spunea antevorbitorul meu, uh, schimbul de informații între SAE și uh, Parlamentul European nu funcționează neapărat bine în momentul de față, dar iată, acesta este unul dintre domeniile în care am putea în continuare să facem progrese și cu siguranță le vom face. Mulțumesc! Doamna Neitz. Domnule președinte, stimați colegi, stimați reprezentanți ai Comisiei și ISAE, dați voie mai întâi de toate să spun că apreciem organizarea acestei audieri care are drept scop evaluarea activității SAE uh, după în anul de când funcționează. Îmi voi împărți uh, uh, timpul de vorbire cu colegul meu, dar, mai întâi de toate, dați-mi voie foarte succint să spun câteva lucruri. Doamna Ashton venise în fața noastră și ne spunea că va constitui SAE până la finele anului respectiv. Majoritatea dintre noi ne îndoiam că ea va reuși să facă lucrul acesta. Dar iată că doamna Ashton a reușit să își respecte uh, Uh, promisiunea. Poate că SAE nu a funcționat foarte, foarte bine în, uh, într-o primă fază, dar cu siguranță a existat deja. În al doilea rând, dată fiind succesiunea de evenimente care a avut loc în ultimul an și poziția SAE pe parcursul acestor evenimente nu poate fi decât uh, lăudată. Bine, mi-am pierdut uh, șirul uh, gândirii, spune doamna Knights. Da, mi-am amintit. În al treilea rând, oricât de mult ne-am dori ca serviciul să prioritizeze zonele geografice sau de orice altă natură, trebuie permanent să ne dăm seama că lumea are, are capacitatea de a ne surprinde permanent și fie că ne dorim, fie că nu, trebuie să reacționăm la aceste surprize. Prin urmare, Parlamentul European se așteaptă din, de la înaltul reprezentant să ia poziție și să ia poziție rapid. Acesta fiind spuse, grupul pe care îl reprezint consideră că prima noastră prioritate este reprezentată de vecinătatea imediată. Mă refer la statele din imediata vecinătate care sunt clar responsabilitatea noastră. Și în ultimul rând, trebuie să recunosc că aș fi foarte șocată dacă în viitorul apropiat baronesa Ashton ar reușit, ar reuși să aibă o uh, atitudine la fel de tranșantă uh, în ceea ce privește unii dintre membrii Uniunii Europene, la fel de tranșantă ca și a Chinei în anumite instanțe. Doamna Lunacek. Vă mulțumesc, domnule președinte. Toată lumea știa de la bun început că această construcție SAE va fi una dificil de transformat în realitate. Uh, aceste greu, multe dintre greutățile cu care s-a confruntat SAE se datorează celor înscrise tocmai în tratatul de la Lisabona. Dar bine, litera tratatului de la Lisabona este tot ceea ce avem. Și acesta fiind contextul, dați-mi voie să spun în numele grupului meu că suntem de părere că, în ciuda tuturor dificultăților, SAE a reușit să facă multe. Este al șaselea serviciu diplomatic uh, ca mărime la nivel mondial și, de asemenea, gradul de acceptanță, de acceptare a delegațiilor, atât în sânul statelor membre, cât și în statele terțe în care activează delegațiile, este unul foarte, foarte înalt. Deci, uh, delegațiile sunt văzute ca reprezentante ale Uniunii Europene și nu ale statelor membre. E o reușită. Am avut uh, prezentări din partea Consiliului, din partea SAE, din partea statelor, uh, din partea Consiliului, din partea uh, statelor membre. Am văzut uh, diferențele existente, dar iată că aceste diferențe au, au dispărut odată ce a fost uh, constituit SAE. Uh, cum uh, va funcționa colaborarea între delegații și ambasade însă? Am înțeles că se va pune în aplicare o nouă procedură de raportare și de cooperare între ambasade și delegațiile europene. E adevărat? Și dacă da, atunci cum vor arăta aceste noi proceduri? De asemenea, dați-mi voie să spun că îmi doresc ca SAE să-și asume rolul de strateg al politicilor uh, externe ale Uniunii Europene. Mi-aș dori ca și șefii de delegație să-și asume, această, să-și asume responsabil, aceste responsabilități. Uh, dacă statele membre nu pot fi aduse cu toatele sub aceeași umbrelă, nu pot adu- fi aduse la un numitor comun, eu consider că șeful, șeful delegației ar trebui să prevaleze și opinia sa ar trebui să prevaleze. Eu aștept ca șefii de delegații să fie într-adevăr lideri care să-și asume responsabilități. Un lucru pe care mi l-aș dori din partea SEAE ar fi sprijinirea femeilor în uh, ierarhiile superioare. Încă nu, s-a, nu s-au întâmplat suficient de multe lucruri în acest sens. În ceea ce privește gestiunea crizelor, cineva spunea că uh, barca a fost lansată, dar bine, când uh, va ajunge în port, când va acosta nava aceasta la care vă refereați, deci când uh, vor da roade uh, strategiile pe care le puneți dumneavoastră la, la punct. Va exista un melanj între drepturile omului, uh, prevenirea crizelor uh, și celelalte aspecte? În momentul de față ne dăm seama de asemenea că la capitolul personal și planificare, personalul din diferitele delegații au uh, o formare militară. Deci foști militari se ocupă de toate aceste aspecte, chiar dacă în momentul de față partea civilă este mult mai importantă. Dumneavoastră vorbeați de asemenea și despre DEFCO și spuneați că e nevoie de mai multă uh, coordonare și de mai multă claritate în uh, respons- împărțirea responsabilităților. Cum se va face lucrul acesta? De asemenea, auzeam de la Concord că există diferite ONG-uri care se plâng de faptul că SAE nu este suficient de interesant, interesat de aspectele de dezvoltare. Ne puteți explica cum veți îmbunătăți toate acestea pe viitor? On, um, yes. Da, domnule președinte, ECR-ul rămâne uh, angajat uh, în uh, activitatea SAE. Cred că un succes a fost Libia și Iranul. Poate că nu este surprinzător faptul că Europa s-a axat pe salvarea Uh, monedei euro și de aceea nu s-a putut uh, apleca asupra uh, politicilor externe atât de mult pe cât ne-am fi dorit. Cred că echipa a fost excelentă, am fost impresionat de Pierre Limon și David O'Sullivan, care au lucrat asidu pentru a crea un nou serviciu Uh, s-au pus uh, bazele acestei rețele de uh, delegații ale Uniunii Europene în întreaga lume. Cred că trebuie să reanalizăm echilibrul geografic. Sigur, nu mă refer la Barbados sau la Panama. Cred că trebuie să uh, Uh, să obținem situația în care serviciul va duce la uh, economii de uh, cheltuieli. Dacă acest lucru se va întâmpla, vom avea un beneficiu major. Sigur că grupul meu dorește ca SAS să obțină funcții consulare. Uh, sigur, uh, am văzut că uh, diplomații conduc ședințele în țările terțe. Candidații la funcții au fost străluciți și cred că Uh, trebuie să se implice tot mai mult în această activitate. Desigur, uh, eurodeputații au fost consultați, lucru care nu s-a întâmplat uh, înainte și avem și o imagine amestecată atunci când mergem în terțe țări. Uneori există o susținere foarte bună din partea uh, ambasadorului uh, Uniunii Europene. Uneori acest lucru nu se întâmplă. Noi cerem neutralitate bugetare, care în momentul de față, din păcate, nu este posibilă. Am fost uh, surprins și aș uh, Uh, spre deosebire de uh, doamna Lunacek, aș saluta rolul proactiv care a fost uh, promovat de înaltul reprezentant în multe domenii. Mulțumesc! Vă propun să avem o altă rundă de răspunsuri și uh, va urma o rundă de noi întrebări după aceea. Comisia, în primul rând. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Cred că prima rundă de intervenție a confirmat faptul că am uh, făcut un progres semnificativ și sunt uh, de acord cu David. Uh, faptul că sacina nu a fost deloc ușoară nici pentru serviciu, nici pentru comisie, pentru că a trebuit să parcurgem o fază de restructurare. Acum suntem în etapa în care vedem cum SEAE-ul și uh, comisia pot să, să se consolideze uh, unul pe uh, celălalt. Dați-mi uh, voie să mă refer uh, acum la o parte uh, importantă a cooperării noastre, dimensiunea externă. Vedem că există un interes foarte mare din partea partenerilor uh, noștri în energie, mediu, comerț, cercetare, inovare, pentru că, în mod clar, în aceste domenii suntem uh, percepuți uh, ca lideri și suntem chemați să cooperăm și să dăm dovadă de leadership. De aceea am uh, oarește probleme în a accepta pe deplin analiza profesorului Coicheler pentru că înțeleg că are o abordare academică, însă din punct de vedere practică nu cred că avem uh, probleme uh, cu relevanța. Vorbim despre economiile emergente uitând că Uh, economia Uniunii Europene este o dată și jumătate mai mare decât uh, toate uh, economiile BRICS puse la oaltă. Și suntem un partener important pentru fiecare de pe această planetă. Suntem cel mai mare exportator, inovator și o atracție majoră pentru investițiile străine rolul nostru s-a îmbunătățit și s-a consolidat în G8, G20, în uh, negocierile comerciale. Vedem că runda Doha nu se nu progresează așa cum am dori, însă este o cerere clară din partea partenerilor noștri să uh, ne angajăm uh, în discuții comerciale bilaterale intense și uh, trebuie să vedem cum putem să venim în întâmpinarea acestor uh, doleanțe, să avem suficient personal pentru a participa la aceste negocieri. Atunci când e vorba de aceste chestiuni comparația între ceea ce face China și Uniunea Europeană în Africa. Cred că trebuie să fim mândri de ceea ce facem acolo, pentru că ne proiectăm valorile noastre, respectarea drepturilor omului, uh, suntem acolo pe termen lung, deci suntem pentru dezvoltare durabilă, pentru o uh, guvernanță responsabilă, de bună calitate. De asemenea, trebuie să respectăm și răspunderile bugetare, pentru că este important pentru contribuabilul uh, european și pentru acest Parlament. Da, deci există o serie uh, de uh, probleme, însă suntem mândri de acestea trebuie să privim lucrurile și din acest punct de vedere. M-a impresionat uh, uh m-au impresionat designurile uh, multor uh, uh, grupuri și am văzut la diferite uh, summituri cum suntem organizați, cum sunt pregătite aceste grupuri, așa încât să nu comparăm grupurile care se întâlnesc o dată pe an într-o sală cu Uniunea Europeană. Pentru că de multe ori suntem mult prea autocritici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pierre Vimon. Uh, o să încerc să răspund și eu la câteva uh, întrebări și să las restul uh, lui David. O să iau întrebările mai ușoare. În ceea ce privește Uh, relevanța și uh, preluând cele spuse de domnul comisar, sunt întru totul de acord cu el. Un lucru care mă frapează, suntem cu toții de acord uh, că intră pe scene țări emergente. Suntem primii care acceptăm acest lucru. Trăim într-o lume în care totul este în schimbare și cred că este un lucru bun că intră pe scenă noi țări cu noi eficiență. Cred că problema Uh, care se pune este legată de relevanța Uniunii Europene. Cifrele economice arată că suntem în continuare cât se poate de relevanți. Și o să-l uh, invit uh, pe domnul care s-a referit la relevanță să vină în biroul meu și al lui David să-i arătăm cifre în acest sens. Dacă ne uităm ce s-a întâmplat cu primăvara arabă, ne dăm seama că este exact rolul pe care trebuie să-l joace Uniunea Europeană și valoarea adăugată pe care putem să o aducem în comparație cu ceea ce fac statele membre am lăsat ușa deschisă și avem relații uh, cu uh, Liga uh, Arabă, în ciuda multor rezerve a țărilor din zonă. Uniunea Europeană a reușit să fie un soi de punte care a menținut contactele cu aceste grupuri în diferite regiuni, lucru care a fost foarte util. Deci, nu cred că e problema de relevanță, ci e vorba de noul rol pe care trebuie să-l jucăm uh, în uh, această nouă lume. Și aceasta este o provocare majoră. Însă, uh, nu cred că asta este o chestiune de relevanță. Apoi, răspunzând doamnei Gomes, în legătură cu pulling and sharing, sunt într totul de acord. Trebuie să fim mai ambițioși, însă problema este complicată și asta nu este legată de statele membre, care înțeleg că trebuie să avem acest pooling and sharing. Adevărul este că criza ne ajută să înțelegem că trebuie să punem la oaltă uh, resursele noastre. Uh, această uh, inițiativă de pooling and sharing aduce la oaltă și industriile uh, care trebuie să aibă o serie de garanții, să fie încrezătoare în programele pe care încercăm să le lansăm. Acest lucru, mă tem, va lua ceva timp, însă ne îndreptăm în direcția cea bună. Dacă ne uităm încotro ne îndreptăm uh, cu pooling and sharing, așa cum se îndreaptă administrația americană cu uh, proiectul Smart Defense, uh, cred că avem cu ce să ne mândrim. O a treia întrebare, doamna Lunacek ne-a întrebat despre gestionarea crizei și unde se află pe traseu barca. Cred că ea plutește. Pentru mine este o poveste de succes. Acum când uh, organizăm uh, platforma de criză cu privire la Siria și uh, Libia, uh, toată lumea contează. Nu numai eu, uh, cei de la SAE, ci colegii de la ECO, de la DEFCO, de la alte servicii ale Comisiei. Colegii din Consiliu uh, sunt reprezentați, pentru că uh, putem să uh, împărtășim uh, informațiile, să încercăm să lucrăm împreună într-un spirit constructiv și acest lucru nu poate să aducă decât bine. Asta a luat ceva timp, pentru că atunci când ne-am constituit, nu exista cultura în acest sens. Cred că am realizat mult. Trebuie să facem mai mult, sunt de acord cu dumneavoastră. Ați vorbit despre necesitatea de a uh, ține uh, cont uh, de uh, componenta uh, civilă a uh, politicii de securitate și apărare comună. Cred că principala problemă cu care ne confruntăm astăzi problema pe care a subliniat-o în altul reprezentant și acest lucru este important, este că în același timp în care încercăm să uh, continuăm operațiunile din Kosovo, Georgia, Afganistan, pe care le are PSAC, lansăm noi uh, operațiuni fără a fi sigur că avem resursele pentru asta. Trebuie să fim foarte atenți. Trebuie să fim credibili pe măsură ce progresăm. Ne-am întâlnit cu colegii de la NATO și am vorbit despre Kosovo și nu am putut să fim pe măsura uh, angajamentelor pe care ni le-am luat cu unitățile de poliție. Și uh, s-a simțit uh, o îngrijorare, ca să nu spun mai mult, în jurul mesei de discuții. Sigur, încă mai este mult de făcut. Apoi, în al patrulea rând, chestiuni de dezvoltare. O să vă reamintesc ceea ce a spus în altul reprezentant. A fost uh, în uh, Comisia DV și uh, este conștientă de faptul că nu se pot face toate în același timp este greu să fii înalt reprezentant, uh, uh, vicepreședinte, uh, președinte în exercițiu al Consiliului, să trebuiască să călătorești în toată lumea. Sigur, cred că trebuie să facem față tuturor acestor sacini, însă să nu uităm că în anul 2011 înaltul reprezentant a vizitat mai mult de 36 de țări, a avut uh, mai bine de 56 de misiuni și asta este realitatea cu care ne confruntăm în momentul de față. Domnul uh, Salafranca a subliniat o serie de neajunsuri cu uh, conturile uh, Uh, Consiliului de Afaceri Externe. Și aici încercăm să facem tot ce putem. Încă o dată vă spun, în uh, altul reprezentant trebuie să fie în mai multe locuri în același timp, așa încât încercăm să uh, facem tot ce se poate pentru a vă da un răspuns în legătură cu toate aceste consilii și sunt sigur că vom avea un răspuns pe măsură ce progresăm. Uh, mulțumesc. Uh, uh, Ana Gomes a spus că diviziunea muncii între mine și Pierre funcționează atât de bine. El uh, a luat întrebările mai așa și mi-a lăsat mie uh, pe, cele mai uh, grele. Răspunsul domnului Bixen este adevărat că în calitate de serviciu a trebuit să preluăm uh, întreaga responsabilitate față de Curtea de Conturi și alte structuri în ceea ce privește uh, managementul nostru. Sunt sigur că nu uh, avem o activitate perfectă. Am vizitat uh, Curtea de Conturi anul trecut uh, și am fost impresionat de uh, Mm, cele discutate acolo în legătură cu transparența și un management eficient. În primul an, sigur, a fost oarecare derută, nu o să neg acest lucru. Fie că uh, și știu că erau mulți și de la serviciu și de la comisie care uh, Uh, spuneau că lucrurile uh, nu sunt uh, pe făgașul cel bun. Însă ne-am așezat la masa discuțiilor cu comisia, am pus pe hârtie ceea ce trebuie făcut. Este vorba de o activitate în curs, uh, ce este perfectibilă, însă sunt convins că situația acum este mult mai clară decât a fost la început și suntem cât se poate de angajați pentru uh, îndeplinirea obiectivelor de management uh, financiar. Suntem suntem gata să îndeplinim acest obiectiv. În ceea ce privește recrutarea, cred că unul dintre avantajele noii structuri este că putem să aducem diplomați din statele membre. Asta ne uh, creează un grup de talente cu experiență analitică, lingvistică, politică și cred că acest lucru va fi fructificat de-a lungul anilor. Nu o să intru în uh, Uh, detaliu. A spus că este surprinzător că cineva care vorbește uh, chineză uh, lucrează acum în Tunisia. Sigur, nu avem nevoie numai de oameni care să stăpânească limba chineză, ci avem nevoie de oameni cu o expertiză în domeniu. Sigur, e nevoie de un portofoliu de aptitudini, nu numai de competențe lingvistice și dacă avem uh, un astfel de portofoliu uh, de competențe, este extraordinar. Apoi trebuie să verific uh, problema șanselor egale și prezența femeilor în funcție de răspundere. Nu este o scuză, ci este o explicație. Deocamdată Uh, personalul provine din instituții uh, și, desigur, nu sunt întotdeauna, într-adevăr, multe femei promovate în uh, funcții înalte. Ați vorbit despre ASET, un acronim pe care nu îl cunosc. Este vorba însă de sistemul informatic care permite schimbul de informații într-un mediu sigur. Este Uh, partea procesului de instituire a unei mai bune comunicări uh, între uh, ambasadele statelor membre. Avem o serie de greutăți de ordin tehnic, așa cum se întâmplă cu orice proiect informatic. Ieri chiar am avut o întâlnire în acest sens și sunt convins că vom spori posibilitatea noastră de a transmite informațiile în mod sigur către statele membre am uh, moștenit uh, un uh, mare număr de persoane care au lucrat la DigiDev și care erau cât se poate de angajate în îndeplinirea agentei de dezvoltare. Lucrăm foarte aproape cu comisarul Pibax, dar văd că mi-a am depășit timpul de intervenție, așa încât o să mă opresc aici. Vă mulțumesc. Un uh, scurt răspuns la cele spuse. În ceea ce privește relevanța, UE este unul dintre actorii cei mai relevanți în dezvoltare uh, politică externă și nu vorbeam despre următorii 10-20 de ani, ci vorbeam de ceea ce au de la colegii din Africa și Asia. În al doilea rând, în ceea ce privește țările emergente, ceea ce au de la colegii asiatici este că întâlnirile nu au loc la cel mai înalt uh, nivel și nu pot să compar cu Uniunea Europeană, dar este vorba de activitatea sectorială a funcționarilor publici. Aceștia încearcă să conlucreze tot mai mult și să-și adapte, adapteze politicile. Nu trebuie să ajungă la concluzii formale, oficiale, așa cum uh, facem în Europa, să ajung la un impact uh, asupra elaborării de politici. Uh, modelul uh, european și uh, este important. Am fost surprinși însă după alegerile din țările nord-africane că majoritatea au votat pentru grupuri islamice. Asta nu este oare un semn că poate modelul nostru nu este perceput ca fiind uh, foarte popular? E un semn de întrebare. În ceea ce privește valorile, trebuie să fim uh, mândri că exportăm valori, însă ceea ce aud tot mai des uh, de la diplomații din sud-est, valorile voastre sunt uh, uh, extraordinară, dar ceea ce primim din uh, Africa, din China, este apă curată. Uh, pentru uh, ei, uh, progresul este colosal și asta pune probleme de legitimitate uh, în rândul populației din uh, țările respective. Trebuie să simtă că noi putem să avem un impact asupra lor. Astea sunt prioritățile pe care trebuie să le materializăm în viitor. Um. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun numai că, așa cum a spus și domnul O'Sullivan, Doamna înalt reprezentant a venit la Curtea de Conturi de la Luxemburg și am avut o discuție deschisă, interesantă um, și constructivă de ambele părți. Pot să vă informez de asemenea că este probabil să efectuăm un audit cu privire la, la SAE. Problema este când însă să o facem când ne uităm la rapoartele de evoluție, am făcut unul în 2004, vom avea revizuirea în 2013, anul viitor. Deci trebuie să avem, să echilibrăm foarte bine acest, uh, acest moment. Poate ar fi cel mai bine după revizuire. Doamna Ashton a solicitat ca auditul să fie fin, finalizat înainte de sfârșitul, mandatul, sfârșitul mandatului dumneai ei deci, cu siguranță vom avea un audit înainte de uh, mandatul, uh, de sfârșitul mandatului doamnei Ashton. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai avem nouă persoane înscrise la cuvânt. Um, să vă rog să vorbiți maxim un minut și jumătate, pentru că altfel nu vom mai avea timp pentru răspunsuri. Doamna Gresle urmează și cum este o maestra cifrelor, cu siguranță va reuși să își rezume intervenția la un minut și jumătate. Domnule președinte, nici nu vreau să mă implic în politica externă, pentru că eu sunt mai degrabă uh, activ în domeniul controlului bugetar. La punctul 33 și 35 se vorbește despre um, lipsuri prea puțin personal, de exemplu. Avem situația că Uniunea Europeană este mult prea generoasă cu timpul liber acordat, acordat personalului. Uh, în Statele Unite, în Regatul Unit, uh, sunt 8 săptămâni, uh, noi suntem la 12, 14 uh, săptămâni sunt la noi, Sri Lanka 10 săptămâni. 95 de zile libere, vacanțe și așa mai departe. Ca și în Germania, spune președintele. Aș dori să discutăm despre acest uh, punct, pentru că atunci când unii sunt plecați în vacanță, ceilalți trebuie să le facă treaba. Și poate că acum la acest, uh, la, la acest punct, iată, la um, reformarea statutului funcționarilor nu s-a propus nimic. Și eu nu cred că uh, putem accepta toate celelalte modificări fără ca acest punct structural să fie rezolvat. Este ca în uh, Germania, spune președintele. Era o glumă. Domnule președinte, uh, Germanii au mai puțin decât Regatul Unit. N-aș fi bănuit asta, spune președintele. Doamna Iaconsari. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că merită să fim uh, mulțumiți. Am aflat foarte multe lucruri, dar cred că ar fi și mai bine dacă SAE ar putea fi văzut și din exterior, așa cum îl vedem noi. Mă întreb de ce există atâta critici uh, și critici atât de puternice împotriva SAE. De exemplu, la ultima reuniune informală a ministrilor de externe de la Copenhaga, ministrii de externe criticau, cel puțin conform EU Observer, că statele europene sunt mai divizate în ceea ce privește politica externă decât erau înainte de tratatul de la Lisabona. Eu cred că acest tip de critici trebuie luate în, în serios. Oamenii spun că Paris, Berlin, Londra tot, nu își doresc uh, un uh, SAE puternic și acesta nu dorește să comunice uh, cu uh, state mai mici. Rolul statelor mai mici trebuie să fie luat în considerare în uh, atunci când este vorba de recrutarea personalului, dar și ascultând aceste țări, pentru că uh, cu siguranță se va găsi sprijin în rândul acestora. Aș dori să vă întreb așadar, de ce există așa o prăpastie mare între uh, satisfacția exprimată de dumneavoastră și criticile exprimate de ceilalți? Vă mulțumesc. Pot să vă spun că uh, timpul, perioada de concediu în uh, Germania este chiar civilizată. În prim, una dintre dificultăți a fost uh, separarea competențelor între Comisie și SAE. Și ne bucură faptul că domnul comisar s-a exprimat la, despre asta azi. Cu structura de, government, gov, uh, de guvernanță la punctul 2, am dorit să avem o situație în care să nu există un secretar general, ci să există o conducere cooperativă cu un uh, consiliu politic și un uh, consiliu corporativ, corporatist. Uh, pe mine mă interesează cum se întâlnesc aceste structuri pentru a conduce serviciul. Apoi, uh, separarea între Pierre Vimon și uh, David O'Sullivan în crearea uh, serviciului este pentru mine foarte greu de înțeles. Am dorit să avem un Chief Operating Officer, un șef de operațiuni, dar ceea ce nu înțelegem este de ce acesta mai trebuie să preia și uh, responsabilitate geografică, pentru că este un moment foarte complicat. Uh, noi această funcție o prevăzusem numai pentru creare. Apoi, uh, scara ierarhică în uh, delegații. Rapoartele merg de la delegații direct în comisie, fără să ajungă la SAE și nu se poate să fie așa. Ultimul punct, Pierre Vimon a spus pe bună dreptate că doamna Ashton nu poate fi peste tot în același timp. Noi am solicitat să existe reprezentanți politici ai doamnei uh, în alt reprezentant. Ea a fost împotrivă atunci, sper că între timp și-a dat seama că a fost o greșeală. Este nevoie pentru un astfel de serviciu și uh, de uh, reprezentanți politici, pentru că altfel nu putem face față sarcinilor. Mulțumim invitația comisiei, adresată comisiei a fost uh, cu acordul tuturor grupurilor. În al doilea rând, constatarea dumneavoastră de a vedea cum uh, circulă rapoartelor uh, ne arată că am făcut bine să invităm comisia. Doamna Kronberg. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să aud că politica externă a devenit mai consecventă, mai realistă. Sunt convinsă că este nevoie de mai multă coordonare și de conducere strategică, dar cred că timpul va rezolva asta. Aș dori să continui uh, pe linia întrebării doamnei Iaconsari, și anume diviziunea uh, competențelor uh, după Lisabona și rolul micilor state membre nu cred că este numai o problemă de personal de la SAE, este și o problemă a um, președinției, președințiilor rotative, care au fost o motivație pentru statele mai mici să se implice. Și președinția rotativă este uh, un, un factor um, care lipsa ei a permis faptul ca uh, politica externă să fie condusă de marile state. Earl of Dartmouth. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a spus, am făcut progrese semnificative, dar în acest context, progresul semnificativ înseamnă progres semnificativ în a cheltui bani. Și povestea deprimantă este pe pagina 16 a raportului. Se menționează și un deficit structural, ceea ce înseamnă că vor trebui plătiți și mai mulți bani. Libia a fost menționată mai devreme și trebuie să spun asta. Au fost 27 de state, sunt 27 de state membre în Uniunea Europeană. Șase state europene au participat în coaliția împotriva regimului Gaddafi. Doar patru dintre aceste uh, șase țări sunt membri ai Uniunii Europene. Dar lucrul este foarte clar. Nu există o poziție comună în, în politica externă pe puncte, uh, prin punctele principale. Deci nu există o politică externă comună a Uniunii Europene. Este totul, totul este un mare mit. Eu aș spune că nici nu există politică europeană. Uh, dar bănuiesc că asta ar fi subiectul pentru o altă dezbatere. Încă o întrebare. S-a menționat faptul că SAE este foarte puternic reprezentat în Barbados. Era de prevăzut și s-a făcut o uh, pre, uh, propunere să existe și un, atașe, un atașat cultural. Se poate uh, confirma sau nu dacă este adevărat această pro, că a existat această propunere? Vor exista atașați culturale ai Uniunii Europene în Barbados? Vă mulțumesc. Poate că diplomații britanici au nevoie de parteneri de cricket în Barbados, spune președintele. Domnul Sarius Volski. Mulțumesc, domnule președinte. O remarcă generală. Cred că SAE este un instrument și nu un scop în sine. Prima mea întrebare, există un contrast între autoevaluarea foarte pozitivă a SAE și uh, criticile din exterior. Mă întreb de ce. Ex, uh, așteptările Parlamentului au fost ridicate, echilibrul uh, geografic și de gen. În alineatul 26 se spune că s-a făcut un bun, un bun progres, însă mie nu mi se pare corect. Nu a existat progres sau a existat progres minim și există în continuare dezechilibre uh, vi vizibile. Măsurile uh, de corectare prevăzute de Parlament pentru 2013 vor trebui să fie aplicate dacă lucrurile continuă așa. Mă întreb. mai am o întrebare. La SAE aveți uh, Uh, de a face, vedeți o schimbare având în vedere criza? În al patrulea rând, cât de bine uh, finanțați veți fi sub cadrul financiar multianual? Uh, care este opinia noastră cu privire la alocările ce se prevăd în acest cadru financiar multianual? Sau aveți uh, impresia ca și noi că politica externă este uh, subfinanțată în mod uh, structural. Domnul Holt, domnul Howitt, în, în primul rând, dați-mi voie să spun faptul că grupul ALDE, grupurile SND și domnul PPE au spus că au o evaluare pozitivă a SAE Um, funcționarii naționali uh, care au mers la SAE au, s-au integrat bine, iar delegațiile au, uh, au jucat un rol pozitiv. Mandatul de a nu își asuma riscuri, de a avea consens la Consiliu, este un mandat al Consiliului și dacă doriți un, dacă cei din Consiliu doresc un SAE care să-și asume mai mult risc, atunci trebuie să-i dea un uh, mandat domnului Vimon și domnului O'Sullivan. Am vorbit despre, despre primăvara arabă, da, dar există alte țări în care vedeți că există realizări? Reprezentantului Comisiei, domnului Șefcovici, de ce există mai mult personal al Comisiei în delegațiile uh, externe decât uh, personal al SAE? Nu mi se pare corect corectați-mă dacă greșesc încă. Apoi, în ceea ce privește cheltuielile, luați în considerare munca uh, fostelor președinții atunci când uh, aveam uh, președințiile, luați în considerare asta în dezbaterea cu privire la neutralitatea bugetară? Apoi, am să vă spun, am fost la delegația din Beijing și a spune că nu sunt suficienți oameni care vorbesc uh, chineză acolo este greșit și sper să retrageți asta. Și de asemenea aș dori să vă spun dacă vreți să avem mai mulți exper- experți, de unde credeți că ar trebui să-i luăm? Andrew Duff Domnule președinte, Pierre Vimon, la începutul acestei după amieze, a spus mai încet că statele membre au o ambiție de o strategie comună de securitate la nivel european. Știm ce nu se vrea la SAE Poate că dumnealui și colegii săi ar putea să ne spună ce cred ei că într-adevăr vor statele membre de la Serviciul European de Acțiune Externă. Și asta mai ales în cazul uh, Berlinului, Parisului, Londrei. Dar înainte să stabilim asta, ar fi problematic să începem o revizuire a serviciului, o evaluare a acestuia, cum este cea planificată pentru 2013. A doua întrebare ar fi cât de cuprinzătoare poate să fie o astfel de revizuire. Putem din nou să discutăm problema uh, de uh, reprezentanților politici, uh, capacității de planificare strategică. În ceea ce privește grupul nostru, noi am dori și cred că Parlamentul întreg ar dori o uh, evaluare cât mai cuprinzătoare a SAE. Da, suntem uh, în mare mulțumiți, după cum au spus și alți vorbitori, de uh, progresul de până acum. Doamna Lohbilar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să, mă, să revin uh, la întrebarea pusă de domnul Coicarle uh, uh, legată de relevanța Uniunii Europene în politica externă. Așa să-l întreb pe domnul profesor dacă a evaluat sau nu politica Uniunii Europene din, în ceea ce privește protecția drepturilor omului. Presupun că știți deja că Uniunea Europeană este singurul uh, organism, să spunem, internațional care pune accent pe acest aspect. Considerați sau ați evaluat uh, activitatea statelor BRICS sau a celorlaltor organizații internaționale în acest domeniu? Și aceeași întrebare aș pune și domnului uh, Vimont. În ce măsură considerați că Uniunea Europeană a reușit să obțină rezultate? Domnul Sefcovici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din cea de-a doua rundă de întrebări a reieșit uh, în special un lucru. S-a, s-a distanțat o anumită, un anumit aspect și anume acceptanța SAE în rândul statelor membre. Ei bine, Statele membre nu au acceptat cu, cu ușurință crearea acestui nostru nou organism. Asta pentru că culturile statelor membre sunt diferite din punctul de vedere al uh, politicilor externe sau atitudinilor europene. Însă, în momentul de față, ne dăm seama că și statele membre își dau seama de asemenea cât de importantă este crearea unui organism unic care să vorbească în numele întregii Uniuni Europene. Avem acum și statele membre și-au dat seama că lucrul acesta este important, un organism care vorbește în numele celor 27 de state membre Uh, în cadrul unor uh, întâlniri internaționale precum G20 sau G8 sau mai știu eu ce. Și cred că aceste avantaje, acest avantaj a, înțeles, a fost înțeles fo- foarte bine deja uh, până și de acele cap capitale care se opuneau într-o primă fază organizării SAE. În ceea ce privește raportarea și responsabilitățile împărțite de personalul Comisiei și uh, al personalul SAE, domnul uh, o să le O'Sullivan spunea deja că această temă a fost discutată și eu consider că problema nu mai există. Trimitem uh, instrucțiuni comune celor două tipuri de personal, dacă îmi permiteți. Dacă delegațiile primesc informații, vă asigur că tot personalul activ în respectivele delegații și, bineînțeles, șefii de delegație obțin informațiile respective. Iar în momentul în care uh, informațiile parvin din partea delegațiilor spre Bruxelles, ele într-adevăr parvin mai întâi de toate comisiei, dar mai apoi comisia, respectiv directoratul general, le trimite SAE. Și deci problema nu mai există în momentul de față. În al treilea rând, vă asigur că în ceea ce privește rubrica 5 și bugetul, așadar, am uh, făcut o propunere cât se poate de realistă. Știm că discuțiile cu privire la buget nu sunt nici pe departe facile. Știm că negocierile vor fi uh, sinuoase. Însă, noi am venit cu o propuz, propunere tocmai din acest motiv, care prezintă o serie de scăderi semnificative și, bineînțeles, că vom uh, încerca și pe viitor să sporim uh, eficiența și în același timp să scădem costurile. Însă există un anumit prag de cheltuieli care trebuie totuși să fie suportate de către, uh, de către bugetul european pentru că avem totuși bani, nevoie de bani pentru activitățile noastre. Se mai punea întrebarea de ce sunt mai mulți reprezentanții Comisiei în delegații decât reprezentanții ai ISAE. Mi se pare că situația aceasta este cât se poate de normală. De ce? Pentru că uh, reprezentanții Comisiei se ocupă de executarea Fondului European pentru uh, uh, dezvoltare. Un fond de dezvoltare care însumează vreo 22 de miliarde de euro. în urmare, Comisia uh, este responsabilă pentru punerea în aplicare, pentru, uh, pentru alocarea fondurilor din cadrul acestui fond și tocmai de aceea Comisia trimite mai mulți um, angajați în cadrul delegațiilor, pentru că, uh, iată, există și această responsabilitate, responsabilitate care nu poate fi uh, dusă la bun sfârșit decât de către reprezentanții Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Subțin, domnule președinte. Am fost uh, tot timpul criticați uh, că nu am fi fost uh, uniți în discuțiile internaționale. Ei bine, nu e adevărat. Mie mi se pare că la toate discuțiile pe care le-am purtat uh, la nivel internațional cu sprijinul miniștrilor de externe naționali au fost cât se poate de clare și că toată lumea a sprijinit uh, calea europeană. În ceea ce privește președinția rotativă, da, am dat seama că există state membre care suferă din pricina pierderii acestei uh, acestei, uh, acestui tip de președinție. Acum uh, însă SAE trebuie să se raieze și să, să elimine toate eventualele probleme legate de renunțarea la acest uh, tip de președinție. E un fel de momentum care trebuie să fie uh, folosit și exploatat de SAE pe parcursul unui an de zile. Dar nu doar SAE a avut de pierdut pe urma renunțării la acest tip de președinție rotativă, ci și Consiliul. Dar iată, Consiliul s-a descurcat. În ceea ce privește uh, Libia și uh, problema celor patru state membre care au fost implicate în uh, intervenția din Libia. Dați-mi voie să vă spun că, dată fiind dimensiunea politică a crizei din uh, Libia și dată fiind poziția luată de către Uniunea Europeană, putem să spunem că totuși Uniunea Europeană a avut o poziție comună vis-a-vis -vis de, acest, de această problemă. Gândiți-vă la modul în care toate cele 27 de state membre au reușit să ajungă la un acord cu privire la modul în care trebuie să se uh, să fie tratat Consiliul Național de Tranziție din Benghazi. Gândiți-vă cum toate cele 27 de state membre au dorit să sprijine noile autorități care au apărut la Benghazi. Gândiți-vă doar la faptul că foarte rapid am reușit să creăm un front comun și să acționăm într-o manieră coordonată în ceea ce privește Libia și cred că lucrurile acestea trebuie să ni le amintim. S-a mai pus uh, o întrebare foarte bună. Haideți să încerc să răspund la această întrebare. Uh, se spunea că există o mare discrepanță între criticile aduse SAE de către unele think tank-uri și, uh, de asemenea, autosuficiența de care, în aparență, dă dovadă SAE. Ei bine, eu nu cred că suntem chiar atât de autosuficienți și aroganți. Nici pe departe. David și cu mine am spus de la bun început, chiar și astăzi, că există în continuare probleme, probleme care trebuie să fie rezolvate. Dacă îmi permiteți, uh, voi uh, adăuga și faptul că am fost uimită de faptul că think tank-urile din Bruxelles sunt foarte critice, însă, în același timp, observatorii din afara Bruxellesului susțin mult mai mult activitățile SAE. Și mai există și statele terțe a căror reprezentanți ne vizită la, vizitează la Bruxelles și aceste state terțe par să fie foarte încântate de ceea ce facem noi. Din păcate, iată că rapoartele think tank-urilor asupra activităților noastre nu sunt neapărat pozitive, în ciuda tuturor uh, celorlaltor laude pe care le primim. În ceea ce privește alte uh, rezultate și reușite ale SAE, în afara uh, um, primăverii arabe, pot să menționez uh, uh, succesul reportat de noi în Brazilia, spre exemplu, în cornul Africii, în Somalia, în Somaliland, etc., etc. Deci iată că avem mai multe uh, reușite la activ. În ceea ce privește relevanța drepturilor omului pentru activitățile SAE în Africa, mine în acest context, ați vă să vă spun cum avansăm în ceea ce privește misiunile de observație ale alegerilor. Tunisia, Algeria și alte state africane ne cer ajutorul nouă Uniunii Europene și asta este o dovadă a valorii noastre. Urmează domnul O'Sullivan. Pe scurt, știu că nu avem timp. Sper din tot sufletul că nu dăm dovadă de aroganță în vreun moment. Nimeni uh, nu știe cât de greu e să organizeze acest serviciu, nimeni nu știe mai bine cât de greu e să organizeze acest serviciu decât pierd și cu mine. Am început într-o perioadă dificilă și a trebuit să, să facem multe. Dar natura acestui serviciu este acela de a com- compila resursele existente la nivelul Comisiei, Consiliului sau delegațiilor. Toate aceste uh, infrastructuri, dacă îmi permiteți, existau deja, costau ceva și noi consideram că unindu-le vom reuși să obținem rezultate mai bune. Există oameni care consideră că SAE e ceva total nou, dar nu e adevărat. Noi construim, de fapt, pe uh, structurile deja existente și îmbunătățim eficiența. În ceea ce privește vacanțele, suntem de acord cu doamna Gresle. Într-adevăr, uh, în uh, general, depășim cu mult bunele practici la nivel internațional și încercăm acum să reducem uh, perioada de vacanțe alocată funcționarilor noștri. În ceea ce privește instrucțiunile oferite delegațiilor, Cred că domnul Sefcovici a răspuns la întrebarea domnului Lamstorf. Am fost, uh, am fost și eu membru al comisiei uh, și uh, nu cred că au existat vreodată probleme la nivelul de împărtășirea informațiilor. În ceea ce privește echilibrul geografic, recunosc că nu am reușit să eliminăm întru totul problema. Dar trebuie să vă rog să înțelegeți faptul că noi pornim cu un personal dat. Deci avem deja un anumit stoc de personal, un uh, stoc de personal pe care putem să-l îmbunătățim pe parcursul timpului, în anii următori. Dar dacă vă uitați la modul în care se, se fac recrutările, vă veți da seama că vom reuși în timp, e drept să eliminăm și problema dezechilibrului uh, geografic. În ceea ce privește CFM-ul, suntem mulțumiți uh, de propunerea Comisiei de instrumente, uh, pentru instrumentele internaționale externe. S-a propus de asemenea o sporire a finanțării și sperăm din tot sufletul că această sporire a finanțării va fi uh, aprobată atât de către Comisia Euro- de către Parlamentul European, cât și de către statele membre. Puneam și eu o întrebare pe tema raportului și revizuirii din 2013. Aș vrea să-i rog pe domnul Sullivan sau pe domnul Vimon să-mi răspundă la această întrebare. Um, I, think, Mr. Duff, that uh, if... Cred, domnule Duff, că este o întrebare deschisă și uh, în altul reprezentant, vicepreședintele Comisiei, din câte știu, nu și-a spus punctul de vedere. Sigur, am parcurs dificultățile de a crea o structură și de a ajunge la o decizie este problema deschiderii de care dăm uh, dovadă. Riscul este de cheltuieli mari de capital uh, politic fără a obține rezultate semnificative. Am spus că este o întrebare deschisă și sigur Consiliul și Parlamentul vor hotărâ cât de departe vor să meargă. Am început să ne gândim uh, în ce modalitate am putea să punem la dispoziția înaltului reprezentant propuneri. Este o alegere uh, politică de a redeschide uh, o serie de chestiuni care deja sunt consfințite în texte juridice. Însă vă reamintesc că uh, cât de greu au fost de negociat aceste aspecte cu 18 luni în urmă. Nu este un răspuns uh, satisfăcător, dar este singurul pe care pot să-l dau în acest moment. Mulțumesc. Uh, cât despre întrebarea domnului Howitt să spun așa, este foarte posibil să facem un audit al Serviciului European de Acțiune Externă. Data nu s-a hotărât însă. Va fi un audit al eficienței, eficacității și economiei. Dar asta nu se face într-un uh, cadru de timp limitat trebuie să avem un audit tematic, așa încât nu pot să vă spun astăzi că va fi vorba despre un audit al uh, modului în care au fost cheltuiți banii ieri uh, sau cu câteva luni în urmă. Un scurt răspuns uh, la întrebările legate de drepturile omului. colegii mei britanici au spus că Uniunea Europeană devine tot mai coerentă în uh, politica privind drepturile omului. Deci o evoluție pozitivă. Ceea ce este interesant este că experții au constatat că Uniunea Europeană uh, nu mai uh, este urmată uh, Uh, în ceea ce hotărăște uh, în această uh, privință. Deci e un paradox. Țări ca Brazilia și Africa sunt considerate țări democratice care țin cont de Europa. Apoi, ce înseamnă drepturile omului? Cred că trebuie să lărgim perspectiva noastră asupra drepturilor omului. Dacă vorbesc cu colegii mei africani, perspectiva lor este că sunt mult mai încântați dacă au apă curată în orașele lor, pentru că aceasta sporește dreptul copiilor lor de a avea o speranță de viață peste 49 sau 57 de ani. În ceea ce privește China, și cunoașterea limbii chineze. Este clar că în Beijing mulți vorbesc chineza, însă având în vedere cât de importantă este China, întrebarea este avem suficienți oameni care să fie fluenți în uh, limba uh, chineză? Mă tem că nu așa stau lucrurile. Apoi, experții. Nu avem uh, tradiția studiilor timpurii, așa cum se întâmplă în Statele Unite. Acolo uh, studenții trebuie să învețe araba, uh, chineza sau Rusia. Uh, Uniunea Europeană se apleacă tot mai mult asupra studiilor arabe și africane. Sperăm să realizăm ceva și vedem că tot mai mulți studenți care nu sunt europeni din China, Corea, Africa lucrează pentru membrii ai Parlamentului European, pentru delegații uh, ale Parlamentului European. Și cred că această tendință trebuie să continue, trebuie să susținem uh, aceste studii timpurii și uh, să invităm tot mai mulți uh, studenți străini să vină să lucreze aici, în cadrul instituțiilor europene. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor care ne-au prezentat situația și ne-au răspuns la întrebări. Constatăm că este vorba mai degrabă de funcționarea serviciului, care nu poate să fie desăvârșită la ora actuală. Când pentru prima dată uh, în decembrie 2010 uh, acest uh, serviciu a început să fie stabilită, au trecut de-abia 14-15 luni. Există unele locuri în care uh, trebuie să depunem presiune ca lucrurile să se îmbunătățească și trebuie să și ajutăm ca ele să se îmbunătățească. Există, uh, trebuie să stimulăm o bună cooperare între instituțiile europene și trebuie să vedem cum obținem un Uh, cadru administrativ bun pentru a avea o bună politică externă. Și acest lucru uh, trebuie să-l mai obținem și cu prețuri pe care le putem plăti. Cred că acest, uh, acest schimb de opinii și această audiere ne-au adus rezultate utile. Vom face un raport, o prezentare acestei audieri Um, pentru a vedea unde trebuie să avem, ca problemele să fie abordate într-un mod mai sistematic, astfel încât să putem și noi să ajutăm și uh, să și pregătim um, revizuirea de la mijlocul perioadei pentru 2013. Și uh, indiciile din partea curții de conturi uh, au fost utile și vor fi utile în continuare, astfel încât uh, să nu ne îndreptăm în direcția greșită. Cred că a fost uh, un lucru pozitiv că am discutat și problema cooperării cu Comisia, pentru că aici au mai existat uh, probleme, toată lumea ne spune că lucrurile merg mai bine, dar noi vom continua să monitorizăm Uh, situația și ne vom afla și din întâmplare uneori la fața locului pentru a vedea cum merg lucrurile. Și pentru a vedea și cum merg lucrurile în delegații și așa mai departe. Cred că dificultatea este că partea politică a acestui serviciu nu este încă suficient prezentă. Dimensiunea politică, așadar, dezbaterea politică uh, trebuie să fie stimulată uh, și, bineînțeles, înseamnă exercițiu, să spunem așa, înseamnă uh, un personal care se obișnuiește în post și așa mai departe. Și până la urmă, Europa trebuie să aibă, să dispună de un aparat și de uh, cunoștințe în acest sens. De asemenea, uh, trebuie să ne asigurăm să, că ne uităm și la acordurile pe care le-am încheiat, care au de-a face cu responsabilitatea uh, și cu posibilitatea de a verifica activitatea serviciului. Uh, pentru că despre asta nu am discutat foarte mult astăzi și va fi ceva despre care va trebui să discutăm în mod special, astfel încât să există o dimensiune de control și, în același timp, această funcție de control să nu pună obstacole deci cred că acest tip de control este în interesul uh, nostru, dar și al serviciului. De asemenea, ar mai trebui să se facă unele lucruri în plus în coordonare, la management. Uh, mă bucur că vom putea continua cooperarea, vom face acest, uh, acest raport în urma acestei audieri, această, această transcriere a ceea ce s-a spus la această audiere pentru a avea o bază de discuție asupra modului în care putem îmbunătăți lucrurile. Vă mulțumesc tuturor că v-ați luat timpul de a fi prezenți astăzi aici. Toate cele bune! Do you, do you have seen your play? Kolleginnen und Kollegen. Stimați colegi. Avem onoarea de a avea alături de noi pe reprezentantul special al ONU pentru Irak și uh, șeful misiunii de asistență a ONU, ONU pentru Irak, domnul Cobler. Vreau să-i mulțumesc pentru că și-a făcut timp să vină în fața noastră pentru a discuta o problemă foarte sensibilă. Domnul Cobler uh, a mai uh, fost alături de noi și uh, tocmai de aceea dați-mi voie să-i menționez pe ceilalți invitații ai noștri care vin din partea ONU și sunt responsabili pentru Irak. Cred că din partea lor putem, vom putea obține toate informațiile de care avem nevoie. Știm că există o serie de opinii cu privire la problemele din, din Irak, în special tabăra Ashraf a, a fost foarte mediatizată. Dar vreau de asemenea să-i să le urez bun venit domn, domnilor Stevenson și de asemenea domnului Maurop, care este raportorul nostru pentru Irak. Îi propun să-i dăm cuvântul mai întâi de toate domnului Cobler. Domnia sa ne va explica uh, situația și mai apoi vom începe dezbaterea. Domnule Cobler, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc uh, foarte mult, este o onoare și o plăcere. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această distinsă întâlnire. Dacă îmi permiteți, domnule Brock, Aș începe cu câteva remarci de ordin general privind Irakul, dacă vă interesează. Nu uh, să mă concentrez numai pe așa. Uh, vin de la Bagdad în această dimineață și ieri am avut o zi foarte grea. O zi foarte grea din punct de vedere al violenței, care a dus la moartea 50 de persoane și sute de răniți. Desigur, e mai bine decât uh, era în 2006 sau 2007 și totuși fiecare bărbat, femeie sau copil care moare pe străzile Irakului este prea mult. Deci nu e o chestiune numai de statistici, ci situația este mai bună decât cu ani în urmă. Totuși există un potențial uriaș de activități teroriste, de grupuri care recurg la violență pentru a-și promova scopurile politice. Care sunt motivele? Motivele sunt multiple. Motivele sunt lipsa inclusivității a celor trei Uh, grupuri etnice, există mize politice, se așteaptă ca conferința națională să aducă la oaltă forțele politice, dar e vorba și de dinamica regională, desigur. Irakul este o țară care geostrategic se află între Siria cu problemele sale, Iran și cu Veitul în sud, cu agenda neterminate. Ceea ce facem din punct de vedere al Națiunilor Unite este să intervenim, nu atât să intervenim, ci cât să, uh, asist, să asigurăm uh, asistență, nu uh, în baza uh, capitolului 6, ci a, 7, uh, ci a capitolului 6. Trebuie să promovăm reconcilierea națională, să aducem la oaltă forțele politice și aici avem probleme chiar acum. Și acum, pe o notă mai pozitivă, Uh, avem uh, summitul Ligii Arabe peste o săptămână. Este un pas foarte mare înainte. Bagdadul, irachenii vor avea prezența Ligii Arabe, vor avea președinția Ligii Arabe timp de un an și acest lucru va crea o dinamică politică care dă speranță. Există încă probleme neterminate cu uh, Cuveitul, cu Sudul. Rezoluțiile din capitolul 7 trebuie încă îndeplinite, mai ales problema uh, despăgubirilor. Uh, sunt încă sume foarte mari care trebuie plătite Cuveitului, dar și aici se pare că se progresează. Este o chestiune uh, Uh, de preocupare psihologică. Uh, Irachienii spun nu vrem să plătim pentru păcatele uh, strămoșilor noștri, înaintașilor noștri, vrem să ieșim din capitolul 7. Aceasta este problema în esență în ceea ce privește compensațiile. Turcia nord cu veitul în sud, Siria în vest și Iranul în est. Asta este situația în care ne aflăm în Irak și toată asta înseamnă o dinamică în Irak, uh, în anul al optelea după finalizarea războiului, există o agendă neterminată din punct de vedere politic. Uh, sunt multe lucruri rămase neîmplinită. Asta este chestiunea celei de-a doua camere. Uh, protecția minorităților, legea privind minoritățile sunt chestiuni referitoare la drepturile omului și încă multe și ceea ce așteaptă populația Irakului și în acest sens trebuie să lucrăm cu toții este să se creeze locuri de muncă, statul de drept, respectarea drepturilor omului și servicii publice care să fie furnizate populației. Grupurile politice din Irak se concentrează pe procesul politic. Totuși, cererea populației de a avea grijă de nevoile lor, electricitate, servicii, e bine, nu s-a făcut prea mult uh, în acest sens și același lucru este valabil și pentru învățământ, pentru educație. Dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre rolul Uniunii Europene și uh, al uh, comunității internaționale. Am uh, cuvântul acum și mă prevalez de acest lucru. Este important ca Uniunea Europeană să aibă o reprezentare puternică politică în Irak. Așa cum am descris, Irakul nu trebuie să fie uitat. Este o țară importantă din punct de vedere geostrategic între Turcia, Kuwait, uh, uh, Iran, Siria, cu multe grupuri de interese active în această țară și Națiunile uh, Unite, în cadrul mandatului nostru, suntem singura organizație internațională care a rămas după uh, retragerea americanilor uh, de anul trecut. Țara este o țară pe deplin suverană cu armata sa și cu problemele sale politice și avem nevoie de sprijin din partea Uniunii Europene. Uniunea Europeană este reprezentată acolo de un ambasador foarte activ și foarte ambițios. Avem o relație foarte strânsă cu acest ambasador, însă locul unde uh, trăiește uh, acest reprezentant este cel mai fericit și nu îi permite să își dezvolte o imagine publică în rândul uh, populației irachene. Uh, unor există tendința de a limita rolul Uniunii Europene și a ambasadelor naționale la un rol economic. Totuși, noi, la Națiunile Unite, suntem misiuni politice și avem nevoie de, din, de sprijin din partea altora de, din partea ambasadelor și, înainte de toate, din partea Uniunii Europene. Deci, promovez uh, și susțin acest uh, rol uh, puternic al Uniunii Europene de a fi reprezentată mai bine. Deci, agenda neterminată, procesul politic, uh, Uh, și lucrurile nu se limitează la procesul constituțional, uh, ci uh, chestiuni de ordin practic, adoptarea legii privind petrolul și gazul natural. O astfel de lege așteaptă de patru ani o astfel de lege ar da o securitate a investițiilor și a locurilor de muncă. Cred că este foarte Uh, important ca aceste evoluții politice să uh, devină uh, o realitate. Națiunile Unite nu este acolo pentru a servi guvernul, ci pentru a servi populația Irakului. Deci, mare parte din activitatea noastră este cantonată în construcția instituțională, sistemul uh, electoral, protecția minorităților, în mod deosebit drepturile omului, uh, crearea unei comisii independente privind drepturile omului. Uneori, în discuțiile noastre, ne concentrăm uh, asupra acestor aspecte suntem recunoscători pentru orice sprijin pe care îl primim uh, în domenii cum ar fi construcția uh, instituțională, promovarea uh, nefinalizate a Constituției, apoi uh, cea de-a doua uh, cameră, apoi uh, organismele electorale, probleme spinoase care nu sunt spectaculoase. Însă avem un birou în cadrul Camerei Reprezentanților din Irak. Avem uh, un birou în cadrul uh, Comisiei uh, Electorale uh, Independente. Cred că sunt uh, subiecte foarte importante pe care trebuie să le discutăm. Avem nevoie de minoritățile din această uh, țări. Uh, de Shabash și alții care suferă uh, uh, și sunt persecutați. Uh, și încercăm să promovăm legea privind minoritățile. Acest lucru trebuie făcut prin Constituție. Deci asta este principala noastră activitate. Aspectele uh, umanitare. Am uh, discutat, uh, Ashraf este foarte important, dar nu este principala noastră activitate. Acum, probabil că ați uh, citit că uh, alaltă ieri am avut o a treia mutare a reședinței de la Ashaf în uh, Camp Liberty. În aprilie 2011 a fost un atac care a rezultat în 40 de morți și sute de răniți. Uh, s-a hotărât ca acest, uh, uh, această tabără de la Așaf să fie eliberată, să fie mutată pentru a evita evenimente similare celor din aprilie. Care sunt interesele guvernului irachian? În primul rând, doresc ca uh, M. MK-ul să uh, iasă din uh, uh, Irak. Acest lucru s-a arătat uh, foarte clar. Acest tip de extraterritorialitate a MK-ului în Irak trebuie să înceteze pentru a preveni o soluție fără violență. Am uh, semnat un memorandum de înțelegere pe 25 decembrie anul trecut Scopul uh, guvernului este să uh, se facă această mutare uh, de la tabăra Shaf la tabăra Liberty. Uh, prim-ministrul Maliki a prelungit acest uh, termen inițial stabilit în uh, decembrie 2011 până la sfârșitul lunii aprilie anul acesta. Efortul de relocare are trei etape. În primul rând, relocarea și uh, închiderea taberei Așaf până la sfârșitul lui aprilie. Acesta este primul, uh, prima etapă. În al doilea rând, uh, în altul comisariat pentru uh, refugiați trebuie să poată să facă stabilirea statutului uh, refugiaților uh, pe baza acestui statut al refugiaților uh, se trece la a treia uh, etapă, și anume relocarea uh, în alte țări în afara Irakului. Asta sugerează memorandumul de înțelegere. Guvernul Irakului are și alte două principii. Suveranitatea statului Irak s-a arătat foarte clar că nu este tolerabil să existe o tabără paramilitară sau o tabără unde să nu aibă acces. Dacă vor să aibă acces, acest lucru se poate face numai prin violență ca anul trecut. Apoi, fiecare uh, cetățean irachian sau fiecare cetățean care trește pe teritoriul irachian trebuie să respecte uh, legile irachiene, principiul suveranității și principiul respectării uh, legilor din Irak. Suntem în procesul de relocare uh, a reședinței de la Ashraf la Liberty și în Națiunile Unite sunt implicate în trei uh, domenii. Monitorizăm acest uh, proces cu um, oficial ai Națiunilor Unite. Transporturile și situația din tabăra Ashraf sunt monitorizate, sunt scrise zilnic rapoarte uh, în legătură cu ceea ce au constatat pe teren procesul de relocare și ceea ce s-a constatat în cadrul taberei. Plângerile care uh, sunt acolo au loc uh, ședințe la ora 10 în fiecare zi. Asta este componenta de monitorizare. Apoi o a doua componentă este stabilirea statutului refugiaților pe care în altul comisariat uh, a stabilit la un kilometru în afara taberei de la Liberty, uh, a stabilit uh, un loc uh, unde sunt intervievați refugiații. Și apoi, Națiunile Unite au un rol de facilitator. În primul rând, ne interesează partea umanitară. Noi nu suntem implicați în chestiuni politice. Uh, guvernul irachian uh, consideră PMI uh, ca o organizație teroristă. Acest lucru se află la originea acțiunilor lor. Consideră reședința de la Ashraf ca cetățeni străini aflați ilegal pe teritoriul Irakului. De aceea noi nu ne implicăm în această dezbatere politică. Pentru noi e vorba de 3.000, 2.300 de cazuri umanitare pe care uh, noi le uh, abordăm. Deci, așa cum am spus, nu ne implicăm în politică, ci numai în aspectele umanitare. Apoi, noi promovăm o uh, relocare uh, voluntare. Știu că alternativele de a rămâne acolo nu sunt uh, prea strălucite. Poate să se facă o relocare forțată, însă trebuie să beneficieze de această ofertă din memorandumul de înțelegere și să se mute din tabăra Ashraf în uh, uh altă uh, tabără Uh, trecând și uh, prin uh, înaltul comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați. Sigur, sunt probleme individuale, nu neg acest lucru, dar vineri vom avea la Geneva o conferință a țărilor care acceptă refugiați în mod tradițional. Și aici este esența problemei. Atât MEK-ul cât și guvernul irachian sunt de acord că procesul de relocare trebuie să se facă și oamenii ar trebui să fie în afara Irakului. Acest uh, mecanism de facilitare și acest proces uh, dureros uh, uh, de relocare de la Ashraf la Uh, tabăra Liberty. Înțeleg că mulți care au trăit 20-25 de ani acolo uh, și-au abandonat uh, rădăcinile din tabăra Ashraf. Nu este ușor să, fi, să fie mutați în altă parte. Totuși, este o modalitate de a pune capăt în mod pașnic acestei uh, probleme uh, politice prin uh, tabăra Liberty și către uh, străinătate. Există provocări și oportunități, ca întotdeauna. Desigur, primesc uh, multe scrisori și din partea dumneavoastră în legătură cu chestiuni legate de infrastructură, de electricitatea care lipsește și alte asemenea chestiuni. Uh, sigur, parțial este adevărat, multe lucruri sunt exagerate, uh, Sigur, uh, irakienii trebuie să-și uh, îndeplinească obligațiile și le amintim uh, acest, lucru. lucru. Apoi, trebuie să existe o atitudine de cooperare și din partea sediului de la Ashraf. Forțele uh, fie că sunt armata sau politica, poliția, mă scuzați, au fost foarte răbdătoare Uh, în acest proces de mutare de la tabăra Ashraf până la, la tabăra Liberty trebuie să verifice proprietăți, toate bunurile personale uh, atunci când acestea sunt încărcate. Un convoi de 70-80 de vehicule, uh, camioane, salvări care trebuie să parcurgă zone foarte uh, accidentate. Sunt vreo 9.000 de uh, soldați uh, angrenați uh, în aceste uh, operațiuni. Sunt personal implicat dacă sunt probleme și sunt probleme în uh, această uh, relocare. Uh, monitorizăm acest proces foarte atent și încercăm să facilităm o relocare rapidă și uh, de partea Națiunilor Unite există provocări, procesul se desfășoare uh, prea lent, interviurile uh, iau prea mult timp, dată fiind complexitatea luturilor, însă acest lucru este valabil peste tot stabilirea statutului de refugiat. Și a doua provocare pe care, cu care ne confruntăm este cea de-a treia uh, etapă uh, și anume uh, restabilirea acestor persoane în alte uh, țări. Uh, fac apel la statele membre să își deschidă frontierele și să îi primească ca refugiați. PMI-ul este încă în uh, procesul de negociere a uh, acțiunilor uh, viitoare Uh, fac apel să dea dovadă de cooperare atât din punct de vedere al infrastructurii, al uh, locației în tabără. Am negociat uh, îndelung prezența poliției în tabără. Acest lucru s-a rezolvat acum. Am vorbit de ședințele din fiecare dimineață. Există și avantaje Sigur, uh, pentru a ajunge în străinătate uh, trebuie să treacă prin înaltul comisariat uh, pentru refugiați. Cred că prezența noastră acolo 24 de ore este un avantaj pentru că uh, Uh, și ambasadele care se află la 30 uh, de minute de Ashraf pot fi contactate rapid dacă sunt probleme. Domnule uh, Köbler, ați menționat pe o colegă a dumneavoastră, ea nu se plânge dar uh, pe doamna ambasador, um, ea nu se plânge, dar Uniunea Europeană este reprezentată acolo uh, cu șase persoane. Condițiile de lucru sunt uh, insuportabile, nu există măsuri de protecție suficiente și asta nu este demn de Europa și trebuie discutat acest subiect și cu cei responsabili pentru Serviciul European de Acțiune Externă și așa mai departe. Și mi se pare oricum admirabil uh, faptul că doamna ambasador uh, își asumă această sarcină în aceste condiții. Îi dau cuvântul acum colegului Stevenson, președintele delegației cu Irakul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru invitația de a interveni la acest punct atât de important. Dați-mi voie să îi urez bun venit domnului Coban și al domnului Fried, care au parcurs o distanță considerabilă pentru a ne informa cu privire la situația din Irak și din tabăra Ashraf. Ieri m-am întâlnit cu doi membri ai uh, cabinetului prim-ministrului Nuri al-Maliki la Bruxelles și am discutat cu ei despre situația care se deteriorează și care pare să uh, repete, de fapt, insurgențele uh, de la început, când am fost la Bagdad anul trecut cu Mario Mauro și Ialco Cacin, și cu John Montalto, ni s-a spus că americanii erau pe cale să plece, că erau patru ore de electricitate pe zi la Bagdad, că exista foarte un acces redus la apa potabilă în țară în general, că educația era limitată, că infrastructura uh, se deteriora. Țara, practic, era într-o stare foarte proastă. Ieri mi s-a spus că situația nu s-a îmbunătățit. În ciuda faptului că veniturile din petrol uh, cresc în mod uh, exploziv acum. Însă, la nivel internațional, Irakul este uh, pe locul 2 în topul celor mai corupte țări din lume, după Somalia. Și trebuie să ne întrebăm unde se duc aceste venituri din petrol. Este păcat, pentru că eu cred că există o lipsă de bună guvernare în această țară, iar acest lucru pare să ducă și la violențe uh, sectare. O fostă colega mea face o muncă extraordinară acolo, dar în situații uh, oribile, într-un birou închiriat de la ambasada britanică, uh, în condiții în care niciunul dintre noi nu ar vrea să lucreze, vă asigur, și numai cu șase colegi. Am auzit uh, o discuție în comisie despre prezența Serviciului European de Acțiune Externă în locuri precum Barbados, unde sunt uh, zeci de diplomați prezenți. Nu este o situație uh, pozitivă și sunt de acord, trebuie să trimitem mai mulți oameni acolo și, într-adevăr, uh, să deschidem un uh, birou la, în Kurdistan. Am să mă refer și eu la chestiunea uh, taberei de la Ashraf, pentru că și eu sunt în contact cu Patricia Lombard-Cusac de la Comisie și mulțumesc și lui Martin Kobler pentru contactele cu el. Însă as, aud, uh, am contacte dese cu cei din tabăra Ashraf și cei 1190 care s-au mutat la Camp Liberty. Situația ultimului uh, transport în care au fost uh, mutați 400 de oameni, e bine, li s-a spus că, uh, că trebuie să se mute cu o zi înainte de cea mai mare sărbătoare uh, Uh, de la fața locului. A fost dificil, însă au dorit să fie cooperanți și s-au mutat. Însă, după cum spunea domnul Köbler, aceste transporturi durează până la 50 de uh, ore până când uh, s-au adunat toate bunurile, s-au făcut amprentările și așa mai departe. Și când ajung la uh, Camp Liberty, uh, Uh, li s-a cerut oamenilor să mai stea în uh, autobuz încă șase ore, nu li s-a permis nici măcar să iasă să meargă la toaletă. Iar rezultatul a fost că unul dintre iranieni, domnul Amir Mastofian, cu vârsta de de 45 de ani, a murit de un atac de cord. Și doctorul a spus că acest lucru s-a datorat oboselii și stresului uh, îndurat timp de 50 de ore. Și mi se pare regretabil acest fapt. Mulți oameni mă întreabă de ce guvernul irachian, când dorește să uh, elimi, să scoate MEK din Irak și dorește să uh, golească uh, tabăra Ashraf, de ce nu permite ca oamenii să fie intervievați uh, la Ashraf, de ce trebuie neapărat să fie mutați în acest uh, tabără minusculă uh, Camp Liberty? De ce infrastructura la Camp Liberty este insuficientă pentru oameni, cei 1200 de oameni care sunt deja acolo? Să nu mai vorbim de cei 3300 care vor fi forțați să locuiască acolo. Am fost asigurați că este o tabără de tranzit temporară, unde oamenii vor rămâne câteva luni. Acum ni se spune că uh, la rata în care au loc interviurile UNHCR, ei vor, ei uh, procesează, să spunem așa, o persoană pe zi, un caz pe zi. 3300 de oameni vor, va dura 8 ani pentru ca toți acești oameni să fie intervievați și această tabără nu este suficientă pentru ca cineva să locuiască acolo uh, 8 luni, nu 8 ani. Și uh, există și alte încălcări ale memorandumului, pentru că ni s-a spus că oamenilor li se vor oferi toate facilitățile uh, pe care, de care poate dispune un cetățean al Irakului și li se vor oferi, uh, vor putea avea orice bunuri doresc, însă nu au voie să primească materiale de construcții, nu au voie să-și ia uneltele, nu pot lua materiale de construcții, uh, oamenii au vrut să uh, repare infrastructura, însă nu au cum. Națiunile Unite uh, și uh, cei care monitorizează numele ONU au luat notă de aceste informații, dar nu fac nimic în privința asta. Săptămâna trecută am primit 59 de reclamații, dintre care la niciuna nu s-a răspuns din partea guvernului irachian. Acum am primit o petiție semnată de cei 800 care au fost primii care s-au mutat la Camp Liberty. Toți dintre ei au semnat această petiție spunând, vă rog, nu mai permiteți nimănui să, fie, să vină în această uh, tabără până nu avem infrastructura necesară, până avem uh, apă, uh, canalizare și până când nu ni se va permite să avem materiale de construcții pentru a avea grijă de propria noastră bunăstare. Uh, și asta mai ales dacă vor uh, trăi acolo timp de mai mult timp. Permiteți-mi, domnule președinte, să mai spun ceva. Înțeleg că există reuniuni uh, în fiecare dimineață în care se ascultă de către guvernul irachian Uh, aceste plângeri. Însă, acestea sunt conduse de, un co- uh, de colonelul Sadek, care a fost unul dintre liderii celor două masacre care au avut loc în 2009 uh, și în aprilie an- anul trecut. El este cel care conduce aceste reuniuni matinale. Și vă dați seama uh, că el fiind liderul uh, în uh, cele două masacre, că nu este el foarte uh, deschis la reclamațiile uh, celor de acolo. 59 de reclamații ignorate de către guvern. Această situație este negativă, nu ne creează niciunora dintre noi o imagine foarte bună și nu pot decât să-i spun lui Martin Kobler că, da, înțeleg Uh, situația în întregul Irak, care este suficient de dificilă, fără să, fa- să trebuiască să mai discutăm și despre Ashraf, dar noi vrem să scoatem acești oameni din Irak. Iar obstacolul aici este guvernul irachian. Trebuie ca presiunea să fie pusă asupra lor de către ONU, astfel încât să devină mai cooperanți. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul Mauro, raportor nu mai avem uh, timp și aș aprecia dacă colegii ar putea să se limiteze la două minute. Domnule Mauro, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că voi reuși să-mi respect cele două minute alocate. În primul rând, o întrebare adresată lui Martin Kobler. Cred că există aspecte specifice aici când este vorba de competențele ONU în uh, Irak. Și primul aspect are de a face cu ONU. În, cu alte cuvinte, care este strategia de reconciliere între uh, suniți și șiiți? Conform ONU, care este această strategie? Și asta mai ales având în vedere marginalizarea suniților în societatea irachiană, pentru că asta va avea consecințe pe termen lung. Și, bineînțeles, va uh, crea uh, terorism și violență, mai ales în orașele mari, precum Bagdadul. O a doua întrebare. Aveți senzația că are loc o criză umanitară ca un, un efect al crizei din Siria? Vă așteptați la un influx de cetățeni iracheni care sunt în Siria și care ar dori să se întoarcă în Irak și care se uh, confruntă cu o serie întreagă de dificultăți în cazul în care se întorc? Și bineînțeles, nu vreau să cauzez un incident diplomatic între ONU și UE, însă foarte clar este faptul că Uniunea Europeană, în urmă cu câțiva ani, era divizată în ceea ce privește Irakul. A trebuit să facem față unei crize și nu a fost ceva constructiv. Uniunea Europeană încearcă acum să-și creeze o politică externă comună, iar Irakul uh, trebuie să cunoască acest lucru. Uh, oare simt oamenii de acolo că nu uh, alocăm suficiente uh, resurse pentru cei de acolo? Domnul Dan Fried, vă rog. The American Vă mulțumesc. Interesul american vis-a-vis -vis de situația din taberele Ashraf și Liberty sunt, e de natură umanitară. Ce înseamnă lucrul acesta? Ne dorim un transfer sigur al cetățenilor din uh, tabăra Ashraf înspre tabăra Liberty și ne dorim, bineînțeles, după aceea o relocare a cetățenilor din uh, uh, tabăra Liberty în exteriorul Irakului. Această aspirație se pune în aplicare nu neapărat în colaborare cu guvernul irakian, cât mai curând în uh, colaborare cu ONU. Vizităm regulat uh, tabăra Liberty și suntem uh, conștienți de situația de la fața locului. De multe ori, această situație nu este chiar atât de sumbră pe cât uh, consideră unii. Cheia succesului este însă următoarea. N-are sens să ne irosim uh, energia în dezbateri cu privire la condițiile din uh, uh, tabăra Liberty sau cu privire la transportul dintre Ashraf și Liberty. Cheia succesului este reprezentată de relocarea cât mai multor persoane din Liberty prin intermediul UNCHR în afara Irakului. Acest proces este în curs. După cum spunea domnul Stevenson, procesul se derulează lent. E important ca rezidenții de la Liberty să coopereze în totalitate cu UNCHR. Acesta fiind spusă, însă, procesul nu va da roade dacă guvernele american, cele din Uniunea Europeană și celelalte guverne interesate nu își asumă rolul necesar uh, în susținerea procesului de relocare demarat de UNCHR. Acest sprijin este esențial. Trebuie să ajutăm acest organism al ONU astfel încât oamenii să nu rămână pur și simplu la tabra Liberty. Aștept Uh, discuțiile de la Geneva pe care le vom purta vineri cu reprezentanții UNCHR. Pe parcursul acestor discuții vom afla unde ne aflăm în momentul de față și ce mai trebuie să facem pe viitor. Domnule președinte, foarte pe scurt, în ciuda neajunsurilor, Uniunea Europeană încearcă să-și promoveze angajamentul pentru uh, a ajuta la tranziția democratică din Irak. Sunt multe obstacole, mediul este cel care este, nu este dintre cele mai favorabile. Mai mulți eurodeputați au spus că nu suntem suficient reprezentați, e adevărat, dar încercăm să ne consolidăm prezența la Bagdad, ținând uh, cont însă de toate uh, constrângerile bugetare care ne apar pasă. Avem o relație bilaterală solidă prin semnarea unui acord de parteneriat și cooperare. Această semnare trebuie să aibă loc în săptămânile următoare. Acest acord ar constitui temeiul juridic ce ne lipsește în momentul de față pentru a avea o relație solidă și stabilă. Dacă acest acord este semnat, vom avea posibilitatea să avem uh, relații și reuniuni periodice la nivel ministerial, la nivelul de înalt funcționari, uh, precum și la nivel de experți. Așadar, arhitectura instituțională a unei relații uh, solide va exista și vom face totul ca acest acord să fie semnat cât mai curând cu putință. Până atunci punem în aplicare un memorandum care a fost semnat de um, cât, acum câteva luni cu comisarul Oettinger, cu ministrul irachian al energiei. Acest acord ne permite să dezvoltăm uh, relația într-un sector care este promițător pentru ambele părți. Sperăm că summitul uh, Ligii Arabe de pe 29 martie la Bagdad va avea loc. Acest summit uh, ar permite Irakului să își regăsească rolul regional și internațional pe care l-a avut uh, ani Uh, în șir și un program de asistență care este limitat, dar totuși uh, ambițios și care vizează să promoveze buna guvernanță, un program care vizează întărirea instituțională uh, în statul irachian în domenii cheie. De asemenea, dăm o atenție specială la tot ceea ce este legat de statul de drept și drepturile omului. În ceea ce privește tabăra Ashraf, avem uh, contacte cu toți parlamentare, cu domnul Stevenson, care acordă atenție specială uh, altul reprezentant mobilizează ministrii afacerilor externe, astfel încât în procesul de relocare care uh, este condus de ICNUR, statele Uh, europeană să-și aibă locul lor și suntem în legătură constantă cu prietenii americani, susținem din plin efortul Națiunilor Unite, în mod deosebit uh, activitatea extraordinară desfășurată de Martin Kobler în condiții deosebit de grele. Mulțumesc! Have... Mulțumesc foarte mult. Avem 10 uh, persoane care doresc să intervină. Și mai avem și o altă temă foarte importantă de discutat. Deci dacă e să respectăm uh, timpul sau să ne încadrăm în timpul acordat, v-aș ruga să puneți mai degrabă întrebări timp de un minut decât să faceți comentarii. Doamna de Kaiser. Domnule președinte, pentru acest uh, punct important uh, vor mai rămâne numai 10 minute și atunci ar fi mai bine să-l anulăm decât să-l discutăm atât de succint. Mulțumesc. We'll see. I think, you know, that we, if, if... Vom vedea. Dacă vom reuși să ne încadrăm Bine, ce pot să fac? Acum am, m-am trezit în, în situația asta și încerc să mă descurc cum pot mai bine. Doamna de Kaiser, nu am nimic împotriva dumneavoastră. Haideți să decidem. Dumneavoastră sunteți președinte acum. Deci nu, nu e nimic personal domnul președinte. Un minut fiecare, aveți timp pentru a pune întrebări. Domnul Salafranca. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am uh, ascultat toate cele spuse. Am ascultat intervenția reprezentantului ONU și a celorlalți reprezentanți cu privire la activitățile din Irak. Eu aș dori să mă refer în esență la tabăra Ashraf și la tabăra Liberty. Am vrea să vă susținem în eforturile dumneavoastră, dar eforturile dumneavoastră ar trebui să genereze acțiuni cât se poate de clare. Acțiuni care să nu fie întinate de incidentele lamentabile uh, menționate de domnul uh, Stevens. Astfel de incidente afectează în mod clar uh, respectarea drepturilor omului. Și cred că Uniunea Europeană trebuie să, să acționeze. Nu are sens să ne acuzăm unii pe ceilalți, ci trebuie să încercăm să creăm condițiile necesare pentru respectarea drepturilor omului, astfel încât uh, evenimente ca cel de săptămâna trecută să nu mai aibă loc. Deci, ce pot eu să fac? Nu pot decât să fac apel la dumneavoastră să colaborați, să colaborați strâns cu înaltul uh, reprezentant și cu reprezentanța Uniunii Europene în Irak. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a nu mai ne confrunta cu asemenea situații. Doamna Gomes. Vreau să-i mulțumesc domnului Cobler pentru introducerea pe care a făcut, ne-a făcut-o. Ne-a prezentat toată acțiunea uh, ONU, toate acțiunile ONU în uh, Irak. În 2008 uh, am prezentat un uh, raport uh, cu privire la rolul Uniunii Europene în Irak și prin prisma acestui raport nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră. E clar că trebuie să avem o relație mai strânsă cu Irakul și în acest context nu trebuie să ne lăsăm atrași în direcția discuțiilor uh, care se poartă exclusiv pe un singur, uh, o singură temă. E drept, situația din uh, tabăra Ashraf este una, situa- este una foarte sensibilă, o situație sensibilă atât pentru Irak cât și pentru comunitatea internațională, dar în același timp uh, Trebuie să ne dăm seama că nu avem de-a face cu un uh, grup normal de refugiați. E vorba despre un grup militant a cărui uh, drepturi ale omului trebuie să fie respectate, însă în același timp trebuie să ținem cont de abordarea militantă a refugiaților de la Ashraf. Să ne gândim că uh, Tocmai din pricina acestei abordări militante, relațiile între refugiații din Ashraf sunt limitate cu cei din afara tabări, taberei. Deci, prin urmare, ce putem noi face noi acum? Să, trebuie să exercităm presiunea asupra guvernelor pentru ca relocarea acestor refugiați să poată fi dusă la sfârșit. Doamna Lochbiller. Vă mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc domnului Cobler și dați-mi voie să adresez două întrebări. Prima se referă la problemele legate de încălcarea drepturilor omului de care vorbeați. În ce măsură au fost construite acolo sau înființate acolo instituții care protejează drepturile omului și cum arată situația din închisori, pentru că tot auzim despre tortură și alte asemenea uh, situații. Și în ceea ce privește tabăra Ashraf, aș vrea să vă întreb dacă vreunul dintre statele membre a, s-a declarat dispus să preia refugiații din tabra Ashraf, respectiv tabra Liberty. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnul Lanzbergis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Direct întrebările. Care a fost interesul guvernului irachian în distrugerea taberei, taberei Ashraf. Oare cetățenii de acolo nu ar fi putut primi uh, statutul de refugiat și să continue în același timp să uh, locuiască la tabăra Ashraf, urmând ca de acolo să fie relocați în alte țări? Și în al doilea rând, care este diferența între situația celor 1200 de iranieni expulzați din tabăra Ashraf și uh, situația uh, celor care au ajuns deja la Camp, Camp Liberty și care sunt tratați ca niște prizonieri. Și Oare numele acestei uh, închisori, Liberty, n-ar, fi, uh, n-ar putea fi schimbat? Domnul Higgins. Mulțumesc, domnule președinte. Una dintre probleme este aceea că această organizație PMOI este în continuare considerată a fi una teroristă și din cauza aceasta s-a ajuns la uh, la masacrele din 2009 și 2011. Oare îmi puteți uh, garanta că după relocarea tuturor refugiaților nu se vor mai uh, uh, repeta evenimentele din 2009 și 2011? Mă tem că odată ce aceste relocații vor avea loc, se vor duce la bun sfârșit, atacurile teroriste vor reîncepe. În al doilea rând, toată lumea a vorbit despre faptul că se prom, uh, promisese ca electricitatea, accesul la apă să fie garantate în tabra Liberty înainte de mutarea refugiaților. Ei bine, această propunere a fost încăl- încălcată. Nu sunteți de acord? Doamna de Kaiser. Mulțumesc, domnule președinte. Atentatele de marți, de ieri, au fost revendicate de Al-Qaeda. Sunt 50 de morți în urma acestui atentat. Aș dori să știu și îmi cer scuze pentru ignoranța mea. În lupta împotriva Al-Qaeda, care presupune și servicii uh, de informații, aș vrea să întreb cine este responsabilitatea, uh, cum uh, guvernul irachian se implică. Cum se petrec lucrurile? Este îngrijorător. Pentru că atunci când vedem ce se întâmplă în Siria, nu putem decât să fim neliniștiți atunci când asistăm la astfel de atacuri teroriste. Dacă puteți să ne dați câteva detalii pe această temă. Thank you very much. Uh, Madame Brepols, please mulțumesc, președinte. Vreau să pun o întrebare pe tema pedeței capitale. Știți prea bine că Irakul este unul dintre statele în care această pedeapsă se aplică cel mai des în ultimii șase ani, mai mult de 300 de oameni au fost condamnați la moarte, conform datelor Amnesty International, și aceste pedepse au fost chiar puse în aplicare. Care este politica ONU în ceea ce privește pedepsa capitală? Și ce întreprindeți dumneavoastră pentru a-i convinge pe irachieni că statutul de la Roma ar trebui să fie ratificat de către Irakul, de către Irak? Irakul promisese că va ratifica acest statut, dar n-a făcut-o până în momentul de față. În ceea ce privește violența uh, determinată de sex. Este o mare problemă în Irak. Știm prea bine că violența domestică e la ordinea zilei acolo. În ce măsură considerați că autoritățile irakiene iau uh, măsuri de combatere a acestui tip de violență? Și încă ceva, minoritățile. Vorbeați deja despre minorități minoritățile care sunt uh, extrem de presate în momentul de față. Oare nu ne-ați putea spune ce face ONU în, pentru apărarea minorităților? Domnul Chelam. Domnule Cobler, domnule Frit, uh, vă apreciez foarte mult eforturile, dar acum situația ne presează. Este, e drept o situație oarecum creată artificial. Mai avem o lună până la finalul uh, transferului uh, oamenilor de la Ashraf și iată că doar o treime dintre refugiații care trebuiau să fie uh, transferați au fost într-adevăr uh, transferați. Și mai avem și problema dictaturii iraniene care încearcă să, să elimine, să elimine pe acești oameni. Însă vreau să vă întreb dacă refugiații au acces la servicii juridice și uh, servicii medicale de asemenea. Acesta mi se pare că este unul dintre punctele cele mai stringente. Bineînțeles că salut apelul dumneavoastră adresat statelor membre uh, care ar trebui să accepte acești refugiați. Vă mulțumim, domnul Peterle. Vă mulțumesc foarte mult. Majoritatea dintre întrebările pe care doream să le adresez au fost deja puse. Și acum mă întreb, oare nu am fi putut pregăti această listă de întrebări din timp Și mă refer acum la întrebările care sunt adresate refugiaților și care trebuie să fie completate de către răspunse de către uh, refugiați. Eu uh, cred că lucrul acesta s-ar fi putut face. Bine, nu avem niciun fel de uh, cuvânt de spus în ceea ce privește uh, Uh, situația în momentul de față, dar ne putem cu siguranță referi la chestiunea umanitară, o chestiune cât se poate de presantă în momentul de față. Sper din tot sufletul că întâlnirea de la Geneva va reuși să ofere câteva răspunse, răspunsuri. Uh, suntem frustrați și pe bună dreptate. De ani de zile discutăm aceleași probleme și iată că n-am mai făcut mare, mari uh, progrese. Domnul Cucan, vă mulțumesc foarte mult, domnule Cobler, pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Cred că cei care locuiesc la Ashraf sau la Liberty au dreptul să fie tratați într-o manieră decentă, indiferent de statutul pe care îl au. Măcar atât le putem acorda. Sunt într totul de acord cu cele spuse de către domnul Stevenson cu privire la situația din uh, țară, cu privire la măsurile care ar trebui să fie luate pentru evitarea apariției pe viitor a unor uh, situații și mai complicate. Nu am o întrebare, însă vreau să folosesc acest prilej pentru a face, la fel ca și domnul Salafranca, un apel către domnul Cobler. Știm prea bine că mandatul dumneavoastră este redus, nu aveți prea multe de făcut în ceea, sau nu aveți dreptul să faceți prea multe în ceea ce privește tabra Ashraf, dar vă rog să folosiți toate cele toate posibilitățile ce vă stau la dispoziție pentru a, a ajuta pe oamenii de acolo. Mulțumesc! mulțumesc, domnul Van Dalen. Cred că suntem cu toții de acord că situația umanitară din cele două tabere trebuie să fie îmbunătățite. îmbunătățite. De asemenea, ONU și UE trebuie să își asume responsabilitățile. Cum, domnule Cobler? Cobler. De asemenea, uh, Olanda a invitat refugie, refugiații iranieni uh, din Irak să vină în Olanda. Sper că și celelalte state membre vor face la fel. Domnule Cobler, aveți acum cuvântul. Pe scurt, începem cu toate chestiunile care n-au nimic de a face cu tabăra Ashraf și mai apoi voi încerca să rezum. Am fost întrebat ce face ONU pentru reconciliere. Noi punem accent pe trei aspecte în toate discuțiile noastre. 1. Trebuie să avem un proces inclusiv. Suniții, curzii și șiiții trebuie să să se unească. Trebuie să fie aceste trei uh, minorități trebuie să fie tratate într-o manieră echitabilă și egală. Asta în primul rând. În al doilea rând, boicotarea uh, Uh, situației, așa cum a făcut-o blocul Irachia în Parlament, ei bine, boicotarea situației nu este o idee prea bună. Oricine iese trebuie să și intre la un moment dat înapoi. Deci, boicotul nu e o idee bună. În al treilea rând, transparența. Orice se întâmplă trebuie să fie să se întâmple într-o manieră transparentă. Dacă curzii, șiiții și suniții se reunesc și discută o foaie de parcurs, această foaie de parcurs trebuie să fie publicată. Deci, inclus, uh, o tra- inclusivă o tratare inclusivă a celor trei minorități, bo- uh, eliminarea boicoturilor și, de asemenea, transparența. În ceea, ce privește cea de-a doua uh, Camera a Parlamentului, ei bine, aceasta ar trebui să existe conform Constituției, dar ea nu a fost con- constituită încă. Iar acum noi încercăm să exercităm presiuni asupra autorităților de acolo pentru a se înființa această a doua uh, a doua cameră parlamentară. De ce? Pentru că în momentul de față vedem că guvernul irachian încearcă practic să regionalizeze, să, să, să împartă în regiuni uh, uh, Irakul. Dacă ar exista o a doua cameră uh, parlamentară, cu siguranță toate temele ar fi discutate mai pe larg și, într-un final, deciziile bune ar fi luate. Aceasta este poziția noastră într-o <laughs> manieră publică. Bine, uh, to- dar uh, suntem suficient de curajoși încât să spunem lucrurilor pe nume. Mai apoi, criza umanitară din Siria. Deocamdată nu există un aflux mare de refugiați care să vină din Siria înspre Irak. Mai există 700 până la 800 de mii de irachieni, refugiați irachieni care locuiesc în Siria, dar care nu par să dorească în momentul de față să se întoarcă acasă. Aceasta este tocmai întrebarea pe care le-am pus-o tuturor uh, colegilor din celelalte agenții ONU. Îi întrebam dacă ne așteptăm uh, sau trebuie să ne așteptăm la refugiați care să vină din Nord. Ei bine, noi ne-am pregătit să primim refugiați, însă uh, în momentul de față, din fericire, nu există un flux mare de refugiați din Iran. Vreo 600 de curzi sirieni au trecut granița Cur- Kurdistanului și uh, de curând am discutat uh, cu colegii mei despre acești refugiați, însă vă asigur că nu avem de-a face cu un aflux mare de refugiați. Deci, noi evaluăm situația da, și ne pregătim în același timp cu autoritățile uh, irachiene pentru a acomoda refugiații eventuali. Mai apoi, uh, problema drepturilor omului. Ei bine, sunt, vociferăm <laughs> în momentul în care vine vorba despre încălcările drepturilor omului. În ceea ce privește pedapsa capitală, am spus foarte clar uh, guvernului irachian că această pedapsă ar trebui să fie abola, abolită. Politica ONU este una cât se poate declară, există un moratoriu împotriva uh, Uh, pedepsei capitale. Uh, se dorește prin intermediul acestui, uh, acestui moratorium să se realizeze un prim pas înainte în direcția abolirii pedepsei capitale. Am discutat pe această temă cu reprezentanții guvern, guvernului irachian. Am vorbit în presă despre dorințele noastre, am vorbit asemenea cu ONG-urile și ne dorim ca uh, Uh, pedeapsa capitală să fie interzisă în Irak. Uh, Comisia independentă privind drepturile omului va juca un rol important. Ea nu există încă, însă va fi un fel de grup de experți. În momentul de față, Parlamentul irachian uh, discută despre despre componența bordului acestei comisii. Ei bine, noi facem o publicitate puternică pentru această comisie. Săptămâna trecută am uh, discutat pe această temă, am discutat cu uh, șeful Parlamentului, ne-am trimis experții uh, la ședințele Parlamentului și am spus cât se poate declar întotdeauna că atât comunitatea internațională, cât și ONG-urile irakiene și cetățenii irakieni își doresc ca această comisie să fie aleasă cât mai curând cu putință. Și apropo, mai există și ONG-uri care sunt implicate în discuțiile cu privire la uh, alegerea transparentă a viitorilor membri ai uh, bordului Comisiei Independente pentru Drepturile Omului. Deci discuțiile sunt pe calea cea bună. Însă, bineînțeles că există o serie de constrângeri, după cum vă puteți imagina. Dar noi ne dorim ca procesul să fie unul profesionist, transparent și ne dorim ca această com- comisie să fie într-adevăr independentă să aibă de asemenea o bază financiară solidă și că procesul de alegere a comisarilor este unul transparent. În ceea ce privește închisorile, uh, avem o problemă legată de, există o problemă legată de tor- tortură, de uh, corupție. Avem acces la, la uh, închisori și datorită acestui acces am reușit să ne dăm seama cât de răspândită și endemică este problema corupției. Nu suntem uh, timizi și vociferăm, uh, Următorul uh, raport privind drepturile omului, uh, omului va fi publicat și mai mult ca sigur, mulți dintre, autor, uh, din, dintre irachieni nu vor fi încântați de cele scrise în raportul nostru. Întrebarea legată de responsabilii pentru atacuri. Uh, răspunsul este cât se poate de clar, irachienii. La 31 decembrie uh, americanii s-au retras din Irak și, prin urmare, toate problemele sunt acum în mâna și trebuie să fie soluționate de poliția sau uh, armata irachiană. Dar vă asigur că situația sau situația armatei irachiene în momentul de față este mult mai bună decât în, în trecut, în urmă cu vreo patru ani de zile și situația se îmbunătățește. Însă vă asigur că suntem de acord cu dumneavoastră, fiecare atac terorist uh, este nedorit de cineva, însă să ne amintim că uh, Uh, înainte de atacul de ieri, am mai avut uh, unul în februarie, la începutul lui februarie. Deci vedeți că decalajul între sau uh, durata de timp dintre diferitele atacuri teroriste începe să crească. Asta înseamnă că violența scade. Acum să trecem la tabăra Ashraf. Nu au existat omucideri, nu s-au uh, comis omucideri în Ashraf. Da, din păcate, unul dintre refugiați a suferit un, uh, un atac de cord în timpul unui transport, dar și a mai existat o victimă în Ashraf în 8 ma- martie. Însă uh, vă asigur că situația medicală din sau uh, serviciile medicale din Liberty sunt mult mai bine mai bune decât cele din tabăra Ashraf și am, am văzut asta la faț, fața locului. În ceea ce privește infrastructura, fără a intra în detalii, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că tabăra Liberty a fost pregătită pentru 5500 de soldați americani. Până anul trecut, uh, furnizarea de energie, de apă și canalizarea erau toate în ordine. Și tocmai de aceea cred că condițiile sunt suficient de bune pentru 800 de persoane. Experții au fost deja la fața locului și au uh, spus că primele secțiuni ale taberei sunt cât se poate de potrivite pentru a găzdui refugiați. Bine, e drept că a existat și o lipsă de cooperare între refugiații de la Ashraf și irachieni și uh, această lipsă de cooperare a dus într-adevăr la, la distrugerea sau la stoparea furnizării de utilități uh, din când în când. Dar vă asigur că eu personal nu sunt absolut deloc îngrijorată de calitatea infrastructurii din Liberty. Dar e drept că trebuie să existe îmbunătățiri uh, să se realizeze între, ă, îmbunătățiri. Spre exemplu, energia electrică trebuie să fie furnizată permanent. Acum ne, suntem în ă, anotimpul cald, e clar că, că aerul condiționat trebuie să funcționeze tot, tot timpul în ceea ce privește bunurile personale. Problema e că mulți din ă, cei relocați de la Ashraf care cu ei o mulțime de lucruri, nu, nu sunt doar câteva uh, lucruri uh, uh, personale. Uh, am avut probleme cu refugiați care pur și simplu luaseră în bagaje felinare refugiații au dreptul să ducă în Liberty bunuri personale, bunuri personale într-o cantitate rezonabilă. Și aici e o problemă de cooperare, pur și simplu. Cred că dacă toată lumea ar fi, ar înțelege uh, lucrurile într-o manieră corectă. Mm, deci, dacă toată lumea înțelege ce trebuie să facă, uh, cred că lucrurile, că procesul ar merge mult mai lin și mult mai rapid. Da, trebuie să recunoaștem că e nevoie și de reguli cât se poate de rezonabile cu privire la bunurile personale care trebuie să fie uh, duse la Liberty. În ceea ce privește uh, cantinele. E drept, cantinele din uh, Liberty uh, n-au fost neapărat cele mai moderne, dar oricum refugiații preferau să să gătească în aer liber. Oricum, condițiile din cantinele de la Liberty nu erau chiar atât de, de rele și refugiații ar fi putut să le folosească. Din păcate, refugiații au refuzat să ia masa în cantine și de asemenea uh, refugiații au ref- refuzat să existe o, o clinică irachiană în Liberty vor o, o clinică iraniană, care însă nu este autorizată de către autorități, autoritățile irachiene. Cineva a întrebat de ce această întrebare sau această chestionare a refugiaților nu putea să fie făcută la Ashraf. La începutul uh, uh, procesului, irachienii nu recunoșteau uh, solicitările aduse la cunoștința lor de UNCHR. De fapt, nu recunoșteau procesul demarat de UNCHR pentru că nu recunoșteau pur și simplu statutul persoanelor refugiate la Ashraf. Din punctul de vedere al autorităților irachiene, tabăra trebuia să fie închisă cu mult timp în, uh, în urmă. Și tocmai de aceea îi mutăm pe cetățenii de la uh, Ashraf la Liberty, unde în continuare refugiații nu sunt recunoscuți de către autoritățile irachiene. În ceea ce privește gardienii ostili, nu pot confirma lucrul acesta. Într-adevăr, libera mișcare nu este posibilă în, uh, în tabără. Spuneam deja că, din punctul de vedere al, autorităților, al autorităților irachiene, refugiații din tabără sunt cetățeni ilegali. Și, de asemenea, organizația PMOI este considerată a fi una teroristă. Și autoritățile irachiene ne întreabă ce fac statele uh, europene cu refugiații ilegali, cu uh, imigranții ilegali. Uh, din statele lor. Bine, toată lumea poate răspunde la această întrebare. În ceea ce privește furnizarea de electricitate, ei bine, nu există vreo, vreo garanție. Noi încercăm să moderăm procesul, încercăm să, determin, să determinăm autoritățile irachiene să și uh, respecte obligațiile și responsabilitățile și să construiască infrastructura pe care au promis să o construiască. De asemenea, nu există niciun fel de certitudine în ceea ce privește evitarea vreunui masacru viitor. Însă dați-mi voie să vă spun părerea mea personală. Irachienii își doresc ca refugiații să fie scoși în afara uh, statului irachiani au uh, stabilit poziția uh, taberei Liberty, astfel încât aceasta să poată fi permanent supravegheată de absolut toate autoritățile naționale și internaționale. Prin urmare, probabilitatea repetării unui eveniment ca cel din uh, aprilie este foarte, foarte mică, atâta timp cât uh, ONU și UE su, uh, supraveghează situația. În același timp, autoritățile irachiene își doresc ca statutul refugiaților să fie determinat cât mai curând cu putință și, în același timp, autoritățile irachiene își doresc ca tabăra Ashraf să fie închisă până cel târziu în aprilie. Acum nu e momentul să facem retorică, pentru că retorica nu rezolvă soluția, ci trebuie să dăm dovadă în momentul de față de voință. Nu trebuie să exagerăm, trebuie să colaborăm cu uh, observatorii. Trebuie să uh, colaborăm cu persoane care nu ne sunt neapărat simpatice. Dar doar Trebuie să înțelegem că doar cooperarea între toate persoanele implicate în acest proces ar putea duce la finalizarea acestui proces. Și iată că această situație e practic în, în favoarea uh, noastră a uh, tuturor. Nu, are, nu avem nici un interes, niciunul dintre noi, Uh, să facem ceva care să ducă la inflamarea situației. Memorandumul de înțelegere uh, militează pentru o soluție pașnică și nici pe departe pentru una violentă. No. Verific notițele. Acces la avocați, servicii, servicii juridice. Nu există acces la avocați și la servicii juridice. Uh, nu este pentru că nu sunt cazuri, nu este nimeni pus sub acuzare pentru nimic. Dacă există o procedură juridică, dacă cineva este pus sub acuzare, nu există nicio problemă, dar trebuie să existe un caz juridic împotriva uh, unui rej- rezident din Așaf sau din uh, Camp Liberty. Serviciile medicale, o mare problemă încurajez rezidenții uh, de la Liberty să permită o clinică în această uh, tabără. Uh, rezidenții de la Liberty nu permit prezența unei clinici irachiene pe teritoriul acestei tabere. Spun că trebuie să fie în exterior și așa mai departe. Acest lucru nu este acceptabil. Nu este acceptabil din punct de vedere umanitar și nu este și toți cei dintre dumneavoastră care uh, apără uh, drepturile omului, uh, vă invit să, uh, pe, să faceți presiune astfel încât oamenii să poată avea o clinică. Există doctori, există asistente, oamenii sunt uh, transportați acum la Bagdad, uh, pot alege la ce doctor doresc să meargă, însă trebuie totuși să existe o uh, aprovizionare cu uh, uh, produse medicale la fața locului și nu este bine faptul că uh, nu există o clinică la fața locului. Uh, rezidenții spun că au propriilor uh, doctori, însă ca în fiecare țară, doctorii trebuie să fie um, să, să aibă o autorizație, un permis. Uh, nimeni nu știe cine sunt acești doctori, ce diplomă au obținut. Uh, și ce fel de uh, autorizație de liberă practică au. Guvernul spune foarte clar, este uh, un stat și este nevoie ca uh, doctorii să fie autorizați aici. Dan Fried, două puncte pe scurt. În primul rând, informația uh, pe care o are guvernul meu uh, este similară cu cea oferită de domnul Kobler. În al doilea rând, este vorba de statutul MEK conform dreptului Statelor Unite. La ora actuală, MEK este categorizat ca o uh, organizație teroristă, dar suntem pe cale să verificăm, să revizuim această, uh, acest statut. Uh, în 29 februarie, uh, doamna secretar de stat a spus în fața Congresului că, având în vedere eforturile continue de a reloca rezidenții, cooperarea MK în uh, închiderea uh, pașnică a uh, taberei Ashraf, tabăra principală a MK, va fi un uh, factor principal în orice decizie uh, Uh, referitoare la statutul MK um, de uh, organizație teroristă. Aș dori să informez membrii Parlamentului că această declarație a fost uh, deloc întâmplătoare. A fost o declarație importantă și acesta este cel mai bun răspuns pe care vi-l pot da acum cu privire, ca răspuns la întrebarea dumneavoastră. Vă mulțumim. Doresc să vă mulțumesc tuturor cu privire la această, pentru această discuție și aceste informații. Cred că problema Irakului este una foarte tragică. Când vedem acum în ce situație este lăsat Irakul, dacă îmi permiteți să formulez lucrurile așa, uh, trebuie să vă spun că Marele Occident din 2002 până în 2012 a lăsat în urmă un mare dezastru. Saddam Hussein a plecat și asta este un lucru bun. Dar ce am obținut noi acolo este o catastrofă pur și simplu. Câți oameni au murit, câți oameni vor mai muri o țară, este, o țară care este practic distrusă, minorități uh, care, există minorități care ajung într-o astfel de situație, cum o cunoaștem, rezultatele sunt un dezastru, o tragedie umană și o, o dovadă a slăbiciunii Occidentului, a slăbiciunii materiale și ne, imateriale a Occidentului. Am senzația, în plus, că la, în Afganistan situația nu va fi cu nimic diferită. Și dacă nu, nu, nu recunoaștem asta, nu mai, putem mai avea un sem, uh, o senzație de amărăciune. Se din punct de vedere politic, sunt critic față de uh, poziția celor din uh, tabăra Ashraf. Uh, securitatea uh, oamenilor de acolo nu va putea garanta nimeni în Irak. Occidentul nu va putea să facă asta pentru că a plecat din Irak, iar guvernul irachian cu atât mai puțin. Această soluție de a uh, îi muta pe toți acești oameni mi se pare singura posibilitate de a-i proteja pe acești oameni. Așa cum spunea și domnul Kobler. Așa, pe cât de incomod și de greu va fi acest lucru. În vechea tabără ei nu vor avea nici o uh, șansă de a avea un viitor. Aceasta este situație și nimeni dintre noi nu va fi acolo să îi apere. Vom putea maxim să trimitem uh, scrisori de condoleanțe. Și cred că trebuie să ne asigurăm ca acești oameni uh, să își găsească în viitor un, un viitor în diferite uh, alte țări. Și trebuie să uh, vedem unde vor putea fi primiți acești oameni, iar comunitatea internațională trebuie să, aște- să ajute, pentru că ei nu au nicio șansă să meargă în Iran dacă doresc să supraviețuiască. Nu va fi posibil să se creeze o nouă colonie pentru ei și există și bune motive pentru a nu face acest lucru. Din acest, uh, acestea fiind spuse, vă mulțumesc, domnule Cobler, pentru că uh, vă faceți munca acolo în aceste uh, situații, în aceste condiții di, uh, dificile, cooperați cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite și încercați împreună cu toți aceștia să faceți ce se poate mai bine. Avem în acest uh, Parlament uh, poziții diferite cu privire la rețea, uh, relația cu uh, această categorie de oameni, cu această comunitate, însă uh, suntem cu toții de acord în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Și cu toții avem interes să găsim o soluție aici. Vă mulțumesc foarte mult. Dezbaterea cu privire la avizul doamnei de Kaiser va fi dusă pe 27 martie. Ducem, am dorit să ducem uh, mai departe această discuție, să nu o întrerupem. Mâine dimineață continuăm cu rapoartele pe care trebuie să le discutăm. Mâine nu voi fi prezent, um, îmi voi um, lustrui uh, pantofii și îmi voi pune cămașa albă pentru că mă duc la Luxemburg uh, și mă voi întâlni uh, cu membrii ai familiei regale um, și din Olanda și din Luxemburg. Vă urez o seară plăcută! Und